Mes chers collègues, je vous propose de... Dragi colegi, vă propun să începem lucrările. Ați văzut care este ordinea de zi a acestei ședințe. Dacă nu sunt observații, considerăm că este adoptată. Aș vrea să vă informez că conform deciziilor luate la reuniunea pre, precedentă, punctul cu privire la achiziția de clădiri de către Parlamentul European va face obiectul unui schimb de opinii în prezența secretarului general, Claus Vele, care va veni la ora 3 și jumătate. Deci la ora 3 și jumătate vom întrerupe lucrările până la ora 4 și un sfert, în prezența raportoarei, vom discuta despre acest punct, despre care am vorbit și cu coordonatorii ceva mai devreme. Vom vedea care sunt întrebările pe care le putem pune secretarului general după schimbul de opinii cu vicepreședintele Vital Quadras uh, săptămâna trecută. Am uh, prevăzut voturi spre ora 5 și un sfert, 5 uh, și 20 până la ora 6 și încheiem lucrările în principiu la ora 6 și jumătate. Dacă nu sunt întrebări, ordinea de zi este considerată adoptată. Anunțurile președintelui figurează în Cobu News. Trebuie să aprobăm procesul verbal al reuniunii din 7 noiembrie dacă nu sunt observații, considerăm că acest punct este adoptat. Mă îndrept spre Jean-Luc Dean. În această dimineață am avut un schimb de opinii cu delegația președinților cu privire la noile resurse proprii în cadrul procedurii care vizează examinarea perspectivelor financiare. A fost o reuniune destul de scurtă, poate că putem aborda acest punct, de fapt e vorba despre punctele 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi și presupun că putem asculta o relatare legată de această reuniune. O să îmi uh, dau mie cuvântul cu autorizația raportorilor și o să discut despre acest subiect. După cum știți, am obținut ca viitorul cadru financiar multianual să fie negociat în paralel în Consiliu și în Parlament. Pentru cazurile financiare pre, precedente, Consiliul negocia la nivel de miniștri și apoi se purtau negocieri la nivelul Consiliului European, 4-5 reuniuni, după care Consiliul ni se adresa nouă, spunea că s-a ajuns la un acord în Consiliu și trebuia să adoptăm uh, proiectul respectiv. Raportorii noștri erau într-o situație extrem de dificilă din această cauză. Am obținut asocierea noastră de la bun început. Am avut până acum trei reuniuni la care a avut loc uh, un schimb de opinii. Consiliul nu este în măsură să negocieze la ora actuală, delegațiile naționale nu au un mandat clar. Am avut uh, un schimb de opinii pe 12 septembrie cu privire la cadrul general, durata perspectivelor financiare. O a doua reuniune a avut loc în noiembrie și am discutat despre propunerile Comisiei Europene în ceea ce privește PAC-ul și politica regională și de coeziune, rubricile 1, B și 2 și în această dimineață a avut loc un al treilea schimb de opinii cu privire la noile resurse proprii. De fapt, am asistat la un discurs unilateral al Parlamentului. Cei trei miniștri au fost prezenți și a fost prezentă și Comisia Europeană. Noi am propus ca să fie prezent comisarul Lewandowski și am și obținut acest lucru. Ceea ce am amintit noi este că, din punctul de vedere al Parlamentului, un acord politic asupra unor noi resurse proprii este condiția prealabilă pentru a se ajunge la un acord global cu privire la viitorul cadru multianual. Nu va exista un acord cu privire la cheltuieli dacă nu va exista un acord în privința noilor resurse proprii. Al doilea mesaj pe care am vrut să-l transmitem este mesajul care a făcut obiectul discuțiilor din uh, Comisia pentru Bugete săptămâna trecută, pornind de la propunerile raportorilor. Considerăm că propunerile înaintate de Comisia Europeană sunt o bună bază de plecare. Asta nu înseamnă că le aprobăm 100%, nu înseamnă că nu vom veni eventual cu alte idei pe viitor, însă considerăm că propunerile Comisiei sunt o bază bună de plecare. Vom vedea dacă pe viitor, dezbaterea ar trebui extinsă, însă în orice caz considerăm că este o bună bază de plecare. Încă din prima zi, Parlamentul a spus clar că vrea să nu se modifice tratatul. Se lucrează pe baza tratatului actual nu cerem noi puteri pentru Parlamentul European. Cerem aplicarea prevederilor tratatului, tratat care prevede posibilitatea creării de resurse proprii conform unei decizii luate în unanimitate de Consiliu după avizul Parlamentului European. Odată create aceste resurse, modalitățile de aplicare pot fi decise printr-o uh, procedură în care Parlamentul European să fie implicat. Însă, în orice caz, Parlamentul nu cere un nou tratat. Trebuia amintit acest lucru pentru că atât la Bruxelles cât și în alte capitale se vorbește despre un nou tratat și așa mai departe. Am considerat că e cazul ca Parlamentul să amintească faptul că în această privință este cât se poate de precis și cât se poate de modest din punct de vedere juridic. Este ambițios în ceea ce privește rezultatul financiar, însă în ceea ce privește mijloacele juridice, Parlamentul este modest. Vrea să utilizeze prevederile care sunt în tratatul actual. Și nu vrea să pună sub semnul întrebării nici plafonul resurselor proprii. Raportorii doresc uh, să completeze această intervenție. An. Mulțumesc, domnule președinte. Ce putem adăuga este că președinția danaz, daneză continuă să organizeze discuții. Șase întâlniri sunt prevăzute. Sper că se va ajunge la un consens în privința multor puncte, în așa fel încât în iulie să se poată conveni în Consiliu în privința unui pachet care să includă principiile de bază. Apoi, domnul Van Rompuy va cere statelor membre să cadă la un acord în privința cifrelor din cadrul multianual. Până în octombrie ar trebui să se ajungă la un acord. se vor urmări uh, două piste. Va exista o dezbatere cu privire la legislația și reforma PAC-ului, precum și programele structurale, programele de cercetare. Toate aceste texte legislative vor fi discutate în Consiliu, aceasta va fi o pistă și apoi se va purta o discuție cu privire la perspectivele financiare. Discuțiile cu privire la cadrul financiar multianual nu vor fi așadar purtate în mod izolat, ceea ce este un lucru bun, pentru că dacă țările dacă anumite țări vor uh, fi pentru adoptarea anumitor sume și altele vor pune problema finanțărilor separat, uh, nu va fi bine. Comisia a venit cu o propunere în privința noilor resurse. E vorba despre propunerile aflată pe masă inclusiv uh, o propunere cu privire la noua resursă bazată pe taxa pe valoare adăugată și o propunere legată de taxa asupra tranzacțiilor financiare. Vorbesc despre documentul de lucru numărul 1 acum. Cred că ne putem face destul de ușor o idee în privința propunerilor. Eu și cu domnul De An am pornit de la ideea că aceste propuneri vor fi discutate. Există, în orice caz, propunerea cu privire la TVA și cu privire la tranzacțiile financiare, taxa asupra tranzacțiilor financiare este discutată de Comisia ECON. Aceasta este comisia uh, principală care discută această propunere. În uh, Consiliu Discuțiile s-au purtat în noiembrie, s-au purtat discuțiile inițiale, însă nu știm care a fost rezultatul. În orice caz, Parlamentul trebuie să hotărască cum se va integra taxa pe uh, tranzacțiile financiare în sistemul resurselor proprii și aici se aplică mai multe principii. Uh, trebuie văzut dacă este o taxă corectă, dacă este egal distribuită. Trebuie să vedem dacă este o taxă adecvată din mai multe criterii dacă este fiabilă, dacă poate fi pusă în practică și așa mai departe. Acestea sunt lucrurile pe care am putea să le spunem Consiliului. În orice caz, negocierile sunt în etapa inițială în Consiliu. Documentul de lucru este primul uh, element de la care pornim noi discuțiile în Parlament. Mulțumesc, domnul Harton. Voorzitter, dank u wel. Het is een interessant stuk. Um, de Denen en de Cyprioten. Mulțumesc. Este o poziție interesantă. Cred că danezii și ciprioții sunt foarte încăpățânați, însă n-aș vrea să fie un locul lor în următorii ani. Suntem într-un context multianual, 2013-2020, și știm că se preconizează o revizuire a programului ITER și aceste puncte sunt aprobate în unanimitate în Consiliu și aș avea o întrebare aici Cred că Consiliul și Comisia au uh, confirmat unanimitatea abordării și asupra sistemului european de resurse proprii. Și atunci, întrebarea mea este următoarea. Calendarul fixat este potrivit? Este oportun față de ceea ce se întâmplă astăzi? Știm că țările de jos uh, au avut o anumită poziție față de aceste resurse proprii și cred că trebuie să ținem cont de această poziție. Mulțumesc! Merci, mon cher Mulțumesc, stimate coleg. Da, trebuie să abordăm această problemă astăzi, pentru că delegația Parlamentului la aceste negocieri trebuie să facă un raport în fața Comisiei Bugete. Și facem acest lucru astăzi, așa cum am făcut asta și în uh, dățile anterioare și așa cum vom proceda și anul viitor. Și Ann Jensen a vorbit despre calendarul preconizat de președinția daneză. Existența unor opoziții marcate în acest moment în cadrul Consiliului este normală, ca în orice negociere. În orice negociere, la început, anumite părți sunt împotriva anumitor soluții. Însă ceea ce contează este ca nimeni să nu pună sub semnul întrebării existența negocierilor. Dacă cineva nu ar fi de acord chiar cu procesul în sine al negocierilor, atunci am avea o problemă, dar nu este cazul. Și aș spune că în contextul nostru general de astăzi, nu este în interesul niciunui stat să blocheze lansarea negocierilor privind viitorul Uniunii în cadrul instituțiilor sale. În orice caz, aceste negocieri așadar au loc. Sigur că Consiliul de Afaceri Generale de astăzi a fost dedicat în primul rând pregătirii Consiliului European din 9 decembrie, de la sfârșitul acestei săptămâni, și deci schimbul de opinii privind uh, resursele proprii a fost probabil uh, foarte concis, foarte scurt. Însă, așa cum a spus An, adevărata negociere va începe abia în următoarele luni, în timpul președinției daneze. Și când se va termina, asta nu știm. Calendarul la care lucrăm toți, cu toții în prezent preconizează în iunie elaborarea unui document de către președinția daneză care va prezenta un bilanț al punctelor supuse discuției în cadrul Consiliului și în negocierile dintre Consiliu și Parlament și, pornind de la acest document, Consiliul va vedea dacă va continua să lucreze la nivel de miniștri Ministrii de afaceri europene sau dacă va uh, continua negocierile la nivelul Consiliului European, direct. Și atunci uh, va trebui să ne pregătim la să ne pregătim să știm în ce mod vom continua aceste discuții în momentul în care ele vor ajunge până la nivelul Consiliului European. Bun, mulțumesc raportorilor pentru pregătirea acestui document de lucru care a fost solicitat de mai multe mm, grupuri. Aveam nevoie de acest document pentru a avea o clarificare a pozițiilor factorilor implicați și pentru a vedea care sunt consecințele practice pentru fiecare stat membru, consecințele propunerilor uh, puse în discuție. Vă reamintesc că în conferința președintilor s-a decis crearea unui grup de contact care urmează să se reunească periodic pentru a face un bilanț al negocierilor și care va fi plasat sub coordonarea personală a președintelui Parlamentului. Și am fost informat asupra faptului că președintele Buzek intenționează să aibă o primă reuniune a acestui grup de contact sub directa sa coordonare săptămâna viitoare la Strasburg, poate în ziua de marți. Deci marți pe 13 la ora 15. Vă voi confirma acest lucru în momentul în care uh, voi avea posibilitatea să fac asta. Uh, Împreună cu președintele Buzek și, de altfel, aș spune, împreună mai ales cu succesorul său, va trebui să vedem care va fi compoziția finală și modul de lucru sau ritmul de lucru al acestui grup de contact. Bun, dacă nu mai sunt și alte întrebări aici, atunci putem închide punctele 4, 5 și 6 Salut, îl salut pe domnul secretar general Klaus Weller, care uh, ni s-a alăturat. Uh, dânsul a fost deja disponibil și data trecută, dar din păcate nu am avut suficient timp. Am uh, avut o discuție mai lungă cu vicepreședintele Vidal Quadras. Um, se știe ceva despre raportoare, Monica Olmaier? Poate cineva să ne spună ce s-a întâmplat cu dumneai, sosește? pentru că n-aș vrea să intrăm în acest subiect înainte să sosească și Monica Holmeier. A, înțeleg, înțeleg că intră în sală acum? Bun. <laughs> Monica sosește încărcată cu dosarele de care se ocupă. Bun. mă adresez acum mai ales domnului secretar general și spun că în reuniunea precedentă am avut un prim schimb de opinii privind un proiect adoptat în biroul Parlamentului privind achiziția a două clădiri, unul la Bruxelles, clădirea Montoie și unul la uh, și una la um, Strasburg. Am înțeles recent că mai există și un alt proiect uh, preconizat de birou și cred că această întâlnire poate fi extrem de utilă pentru a primi mai multe informații despre Uh, clădirea Montoaie și clădirea din Strasburg, dar și pentru a primi mai multe informații legate de modul în care biroul a ajuns la decizia achiziționării acestor, acestor clădiri, acestor imobile uh, și care este interesul acestei achiziții. și să vedem cum va putea fi condusă procedura în acest sens. O să-i dau cuvântul pentru început, doamnei raportor pentru ca dumneai să adreseze întrebările către secretarul general. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, am avut o problemă pe autostradă, de aceea n-am ajuns la timp. Voiam să ajung mult mai devreme ca să mai am timp să vorbesc în liniște cu unii colegi, dar din păcate am ratat avionul din cauza unui accident și iată am ajuns, dar cu întârziere. Voi încerca să fiu cât mai precisă cu putință. Voi începe cu clădirea Strasbourg B. Clădirea Strasbourg B este o clădire care este în imediată proximitate a Parlamentului European. Proprietarul este Consiliul Europei și este avantajos faptul că această clădire, din punct de vedere al situării ei, este optimă. Cunoaștem problemele de la Strasburg, cunoaștem înghesuială de acolo, Știm cât de mici sunt sălile, atât pentru noi, cât și pentru asistenți, mai ales dacă ești uh, pus în situația în care trebuie să vorbești în intimitate cu cineva, este foarte greu să ai asemenea discuții cu 5-6 oameni, de exemplu, nu rămâne decât barul membrilor sau câte un colț pe aici pe acolo, dar nu mare lucru, e cert că nu există săli cu un asemenea scop care să fie puse la dispoziția noastră, ne înghesuim în birourile noastre și din când în când se miră lumea cum arată birourile noastre. Clădirea a fost construită în 1955, din 2007 nu mai este utilizată și proprietarul, Consiliul Europei, mai are un avantaj, faptul, și anume faptul că este ușor de negociat cu Consiliul Europei 2770 de metri pătrați de suprafață de birouri ne vor sta la dispoziție și este bine pentru că vom, va trebui să plătim doar 6,7 milioane, milioane de euro. În Bruxelles sumele ar fi cu totul și cu totul altfel, ar fi mult mai mari. Să nu uităm că prețul rămâne senzațional, mai ales pentru că proprietatea este enormă și știm că prețul inițial a fost de 10.000 de franci și bineînțeles că dacă returnăm uh, vreodată clădirea, dacă o vindem și noi la rândul nostru, o facem cu același preț. Bineînțeles, prețurile de renovare vor fi mai mari, vorbim de 9,2 milioane de euro în ceea ce privește consumul de energie, acest lucru va presupune 460.000 de euro pe an. Există asbest în clădire și înlăturarea acestuia va constitui o parte din lucrările de renovare. Clădirea foarte pe scurt, Singurul lucru care m-a deranjat este următorul. Clădirea este poate ușor prea scumpă, dar mă rog, nu prea contează, e vorba de 100 sau 200 de mii de euro în sus sau în jos, lucru negociabil. Până la urmă prețul este bun, după cum am spus deja. Dar ce mă deranjează pe mine, și același lucru este valabil și pentru Montoie și vreau să clarific acest lucru în comisie, este faptul că clădirea este gata din septembrie și ar fi putut să fie pusă la dispoziția noastră deja în luna octombrie. Lucru care nu s-a făcut. Trec acum mai departe la clădirea Montoyer, unde problemele sunt și mai multe, ca să vă spun cât se poate de sincer. Mi se pare inacceptabil felul în care s-au desfășurat strategiile de negociere, aceste strategii sunt un dezastru. Și vreau să spun acest lucru cât se poate de clar. Mi se pare extrem de nefericită situația în care trebuie să negociem cu un singur proprietar, astfel încât să-i garantăm faptul că el va rămâne singurul cu care negociem. Mi se pare un lucru deloc eficient, mai ales în momentul în care vânzătorul respectiv practică niște prețuri care sunt mult peste media pieței. Dacă așa stau lucrurile, ar trebui să putem să căutăm alți ofertanți din simplul motiv de a obține o poziție de negociere mai puternică, generând concurență. Este vorba despre o clădire construită în anul 1990, 1990 3700 de metri pătrați ne vor sta la dispoziție pentru birouri. În evaluare s-a pornit de la 250 de euro pe metru pătrat, preț, aceasta ar fi chirie și fostul preț, fosta chirie era mult uh, supraevaluată. E bine că acum am putut, am putut să pornim de la o bază mai mică, dar oricum și actuala chirie este peste chiriile din zonă, care nu sunt la 250, care nu sunt evaluate la 250 de euro, ci reprezintă maxim 240 de euro. Deci prețul pe care trebuie să-l plătim este unul foarte mare. Proprietarul este Andeva 1, în care sunt uh, implicate multe persoane arabe. Nu a avut loc o licitație, se pare că din punct de vedere al asbestului lucrurile arată bine și vrem să cumpărăm această clădire. Înțeleg strategia administrației și anume aceea de a achiziționa clădiri cât mai aproape de Parlament, astfel încât cei care sunt în administrație și care trebuie să coopereze în permanență cu clădirea principală să nu trebuiască să se deplaseze pe distanțe mari. Și strategia are sens, dar ar fi fost util să găsim alternative și să nu ne concentrăm doar pe un singur proiect, pentru că atunci proprietarii sau vânzătorii știu acest lucru și profită. Dacă ar fi să propunem să reîncepem toată procedura pentru acel milion în plus pe care trebuie să-l plătim, să zicem, Deși știu că această sumă suplimentară nu este un chilipir pentru plătitorul de impozite, pentru contribuabil, ar fi complicat. Dar totuși ar fi corect pentru că dacă închiriem o astfel de clădire, mai ales când uh, în 31 a 12 ne expiră actualul contract, bun, ce putem face? Suntem practic forțați, dar Până la urmă este și asta o soluție, mai ales dacă cei din comisie sunt de acord. Eu sunt dispusă să explorăm și această posibilitate. Și mai există critica vis-a-vis -vis de costurile de renovare pe care trebuie să le purtăm noi. Este vorba de 1,2 milioane. Probabil că se va ajunge la o sumă mai mare. Se pare că am pornit de la un preț care este mult peste 260 de euro pe lună, pe metru pătrat, dacă nu chiar 270 de euro de metru, pe metru pătrat. Foarte pe scurt, clădirea este incredibil de scumpă, dar este bine situată. Nu este câtuși de puțin vorba despre un preț corect, dată fiind piața. Dar dacă nu o luăm, uh, o să avem mai multe greutăți decât dacă o luăm. Într-adevăr, ne va costa poate cu un milion mai mult decât ar trebui, dar pentru noi este mai bine așa, pentru că este foarte bine situată clădirea și obținem o serie întreagă de alte avantaje. Cu această strategie imobiliară, practic, am făcut cele mai multe achiziții pe care doream să le facem. Aș dori să încheie această discuție și să discut cu colegii despre asta înainte să trecem la următorul proiect. Deci suntem pentru Montoie, dar criticăm felul în care s-a procedat, felul în care strategia de negociere a fost stabilită și insistăm să fie introdusă o clauză de asbest în acest contract, pentru că nu se poate ca dacă se constată ulterior că există asbest în clădire, să trebuiască să plătim și înlăturarea acestuia, pentru că atunci ajungem la prețuri exorbitante. E suficient cât profită proprietarii de pe urma faptului că noi nu am avut o strategie de negociere optimă. De multe ori am avut senzația că trebuie să desfac o serie întreagă de noduri în, tot acest, uh, în toată această junglă administrativă cu care m-am confruntat. Și de aceea poate că pe viitor ar trebui să beneficiem de la bun început de alternative, mai ales când este nevoie de lucrări majore, și ar trebui de asemenea să avem mai mult timp pentru că se așteaptă din partea noastră să luăm decizii raționale și acest lucru necesită timp. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, doamna raportoare. Are cuvântul domnul secretar general. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc. De vreme ce vorbim despre mai multe clădiri, ar trebui să vorbim un pic despre strategia noastră imobiliară pe termen mediu. Biroul a decis și plenar a adoptat următoarea decizie de a avea o astfel de strategie încă din martie 2010 și în cadrul acestei strategii imobiliare pe termen mediu sunt stabilite nevoile Parlamentului în cel mai mic detaliu. De asemenea, principiile sunt reținute aici. Vânzarea, cumpărarea, plata anticipată și proximitatea imediată față de alte clădiri, pentru că nu dorim să ne regăsim din nou în situația în care se regăsește comisia, când uh, se vede cu 100.000 de clădiri în tot orașul. De aceea am identificat clădiri foarte precis determinate pentru a face aceste investiții pe termen mediu. Și acum suntem în faza finală a acestei strategii. Practic, acum trebuie să luăm deciziile de implementare. Mai întâi clădirea CAT din Luxemburg, apoi în Bruxelles. Pe termen mediu am definit o nevoie suplimentară de spațiu imobiliar pentru administrație între 26 și 30 de mii de metri, pătrați. S-a și vorbit despre clădirea Tribel. Pentru personal suplimentar, 10-12 mii, pentru lucrări de renovare iminente, chiar dacă senzația noastră este că clădirile noastre sunt noi, clădirea PHS nu mai este deloc nouă și este nevoie de renovări, vorbim de 4%, Apoi multe alte clădiri, creșa și așa mai departe. Se dorește și ca acele clădiri pe care actualmente le închiriem să devină proprietatea Parlamentului în viitor. Aceasta, acest lucru se discută în cadrul uh, clădirii Montoie 70, pentru că strategia până la urmă este aceea de a nu mai fi chiriași, ci de a deveni în timp proprietari. Pentru Strasbourg, din martie 2010, avem tot în același cadru al acestei strategii o, în vedere o clădire care va deservi Ombudsmanul European. Această instituție se va muta acolo și vom crea capacități suplimentare pentru Parlament, astfel, în special pentru membrii Parlamentului European. Această strategie este, a fost salutată în cadrul uh, bugetului 2012, nu numai de Comisia Bugete, ci și de plenară. Și acum suntem în stadiul în care punem în practică părțile esențiale ale acestei strategii. Toate aceste achiziții despre care vă vorbesc se îmbină perfect în cadrul acestei strategii, strategie care a fost salutată și adoptată nu doar de birou, ci și de plenar. În ceea ce privește aceste trei clădiri despre care am vorbit, uh, mai întâi clădirea Montoaie 70. Clădirea Montoaie 70 este o clădire pe care o utilizăm deja de mulți ani, în special de o anumită direcție generală, sau uh, este, bineînțeles, corect ceea ce a spus doamna raportor vis-a-vis -vis de politica de, de politică imobiliară. Prețurile sunt mari, nu putem contesta acest lucru. Dar există o serie de motive care au determinat biroul să pledeze pentru achiziția acestei clădiri și pentru o decizie în consecință. Deci este vorba despre o clădire care este imediat în spatele Parlamentului și are în mod clar o cu totul altă valoare decât o clădire care este la 500 de metri distanță de Parlament. Vrem să ne asigurăm că, nu așa, clădirile noastre pot să fie legate între ele sau că în cel mai rău caz trebuie doar să treci drumul ca să ajungi dintr-una într-alta. Și acest criteriu este un criteriu respectat de clădirea Montoaie 70. Să nu uităm că această clădire mai are și o grădină mare, un lucru care poate fi de maximă importanță în contextul altor proiecte, fără a dori acum să intru prea mult în detaliu, dar este un element de care trebuie să ținem cont, de exemplu, în alegerea unei locații pentru o nouă creșă, o nouă grădiniță și trebuie să ținem cont și de acest criteriu are un spațiu de parcare enorm pentru o asemenea clădire. Și aici știți foarte bine care sunt dificultățile de a pune la dispoziție locuri de parcare pentru toți angajații noștri. În plus, este adevărat faptul că această clădire este în imediata apropiere a Parlamentului și că există foarte puține alte uh, clădiri de vânzare. Nu avem multe opțiuni, chiar dacă dorim să achiziționăm și chiar și în cazul acestei clădiri, vânzătorul multe vreme nu a fost pregătit să vândă. Până la urmă am reușit să-l convingem și de aceea... Dar, într-adevăr, vânzătorul a avut o poziție de negociere foarte puternică ar fi trebuit să putem să, ar trebui să putem achiziționa această clădire din excedentul bugetar pe 2011, deci fără să cerem o linie bugetară suplimentare. Este o clădire care se potrivește în strategia pe termen mediu pentru imobile, strategie despre care v-am vorbit. Știți că vrem să nu mai fim chiriași și să devenim proprietari. Și vecinătatea, proximitatea este foarte interesantă. Suntem în spatele clădirii Alocation Familial Belge, clădire care poate fi de interes pentru noi, pentru că guvernul Belgiei a hotărât regionalizarea acestei instituții, ceea ce poate duce la modificarea destinației acestei clădiri, lucru care poate fi interesant pentru noi. În ceea ce privește clauza pentru asbest, cu siguranță aceasta va fi inclusă în contractul final. În ceea ce privește cealaltă clădire, Batiment V, doamna raportor a prezentat detaliile acesteia. Ideea este să îl transferăm pe ombudsman și toate serviciile conexe în această clădire, tocmai pentru a avea mai mult spațiu în clădirea principală, spațiu care va putea fi folosit de membri. Nu știm cum vom gestiona tot acest spațiu, dar uh, cert este că va rezulta un spațiu suplimentar, un spațiu pe care, de exemplu, membrii îl vor împărți cu asistenții lor și așa mai departe. Aș dori să vorbesc și despre clădirea Trebel, pentru că a fost menționată. Biroul, miercurea trecută, a decis că această clădire trebuie achiziționată, deci un proiect de achiziție, un nou proiect care se încadrează în strategia noastră pe termen mediu, este vorba de 30.000 de metri pătrați. Acest proiect este rezultatul unei, unui sondaj pe piață și după ce am comparat oferta cu cea din partea altor ofertanți, Clădirea presupune o serie întreagă de alte avantaje pe care le puteți desprinde chiar de pe hartă. Este clădirea adiacentă esplanadei Solidarnoști, deci este peste drum, cum ar veni, este o clădire nouă, ne va sta la dispoziție începând cu anul 2017. Vorbim de 30.000 de metri pătrați ca suprafață. Din punct de vedere al certificării, respectă cele mai înalte standarde de protecție a mediului, iar prețul pe metru pătrat este ușor peste 4.000 de euro, ceea ce corespunde prețurilor de pe piață. În ceea ce privește finanțarea, ne aflăm într-o situație specială Statul belgian ne-a pus la dispoziție 86 de milioane de euro care pot fi utilizați doar în cadrul proiectelor imobiliare. Aceste milioane, multe de care dispunem, trebuie să fie investite uh, în proiecte imobiliare și, practic, două treimi din prețul de achiziție pentru clădirea Trebel este, sunt acoperite. Dacă mai luăm 15 milioane, care constituie avansul pe care îl putem crea din excedentul bugetar pe 2011, ar mai rămâne o sumă de 24 de milioane care urmează să fie finanțată până în anul 2017, o sumă infimă care poate fi finanțată și astfel putem decide ce se întâmplă cu cele 86 de milioane care ne-au fost puse la dispoziție de guvernul Belgiei. Vom putea fi în situația de a putea returna anumite sume de bani statelor membre până la sfârșitul anului. Proiectul are și alt avantaj, și anume nu noi vom gestiona, noi vom avea o garanție a prețului și nu vom fi uh, răspunzători de clădire în toată această perioadă până în 2017. Ceea ce este important pentru noi este că aceste proiecte nu sunt improvizate, ci sunt uh, rezultatul unui proces de planificare care a durat 2 ani este vorba despre decizii politice luate nu numai de birou, ci de decizii care au fost luate în cadrul strategiei pe termen mediu, care au fost luate în, cazul, în cadrul comisiei. Suntem pe ultima dreaptă, ca să spun așa, la sfârșitul anului bugetar, la finele acestei strategii și de aceea decizia sau deciziile trebuie luate acum sau în viitorul imediat apropiat și de aceea biroul a dorit să se facă acest lucru cât mai curând. Și de aceea s-a cerut un aviz. Cum, secretar general? Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Am mai multe cereri de luare de cuvânt. Întâi domnul Aclund. Mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc uh, Monicăi pentru eforturile pe care le-a depus pe o temă atât de tehnică, care reprezintă o provocare pentru Parlament, uh, având implicații financiare și politice. Și mulțumesc și domnului secretar general pentru prezența sa aici care ne este foarte utilă în procesul de luare a deciziilor. Cred că este evident că, având în vedere aceste decizii atât de importante, că putem face lucrurile mai bine și anume am fi putut să avem toate aceste informații puțin mai devreme. Înțeleg uh, frustrarea pe care a exprimat-o raportoarea față de modul în care au fost gestionate aceste lucruri și pentru noi, cei care trebuie să luăm o decizie, nu ne, nu ne este ușor să ne aflăm în această situație și îl invit pe domnul secretar general să ia în considerare această mm, nemulțumire a noastră pentru deciziile viitoare. În general, trebuie să remarcăm că în Uniunea Europeană suntem într-o situație în care majoritatea autorităților administrației publice încearcă să facă economii și atunci este necesar să analizăm oportunitatea investirii banilor contribuabililor în achiziția de noi clădiri. Sigur, ținând cont și de faptul că angajații noștri trebuie să se bucure de uh, condiții normale de lucru. Cred că decizia legată de clădirea Montoie 70 este decizia cea mai bună pe care trebuie să o luăm acum. Într-adevăr, putem să o sprijinim, însă celălaltă clădire, Strasburg B, ei bine, aici cred că e prea devreme pentru a ne pronunța și Sper că nu ni se cere să avem o poziție clară astăzi. Grupul nostru a discutat pe această temă deja de mai multe ori, cred că și celelalte grupuri au făcut la fel și poziția noastră este că nu sprijinim achiziția de noi clădiri în Strasburg. Majoritatea grupului nostru consideră că ar trebui pe, pe termen lung să uh, Uh, nu mai avem uh, această deplasare la Strasburg, să ne mm, transferăm activitățile de acolo la, la Bruxelles. De aceea nu mai trebuie să mai fie achiziționate niciun fel de noi sedii. Dar asta este poziția extrem de clară a grupului nostru și am resimțit nevoia să vă prezint în acest stadiu. Mulțumesc, Vladimir Manca. Ďakujem, pán predseda veľmi rád, že tu je medzi nami pán generál. Mulțumesc, uh, mă bucur uh, de prezența secretarului general aici. Ne-a reamintit că atunci când ne-am întâlnit pentru prima dată am avut uh, deja, ne-am plâns deja de faptul că am primit aceste documente atât de târziu. Chiar și atunci când discutăm despre transferurile financiare, primim documentele doar cu o zi sau două înainte și secretarul general este de acord că nu trebuie niciodată să uh, discutăm despre lucruri care ne sunt prezentate în ajun. Înțeleg că nu este vina dumneavoastră, însă astăzi am primit peste 20 de dosare uh, pe această temă până în ora 12 și mi se pare foarte greu să am o opinie calificată, avizată în acest sens. Uh, în calitate de organism bugetar, noi trebuie să, ne, să beneficiem de informații în prezanență în ceea ce privește implicațiile acestor decizii. Numai așa am putea să avem opinii avizate în uh, faza pregătitoare a acestor decizii. Și astăzi avem o singură alternativă în față nu putem negocia în mod eficient dacă se va continua închirierea sau dacă se va merge cu proiectul de achiziție. Celelalte instituții utilizează deseori proceduri accelerate, însă acesta ar trebui să rămână doar o excepție. Comisia cere tuturor statelor membre să respecte regulile privind achizițiile publice și așadar să aibă o procedură completă de achiziții publice și nu una accelerată și cu toții ar trebui, ar trebui să respectăm această regulă. Suntem de acord că proprietarii trebuie să acopere toate costurile de reparații uh, și că noi nu trebuie să lansăm niciun fel de licitație pentru acest gen de um, servicii. În ce privește clădirea Montoie, aș putea să o sprijin în ciuda deficiențelor, disfuncționalităților înregistrate, însă în ceea ce privește celelalte proiecte, nu avem încă o poziție uh, foarte des s-a vorbit despre negocieri unilaterale care nu sunt deloc uh, benefice. Și din punct de vedere financiar, mi se spune că ținta aici este de scădere a, cost- a cheltuielilor administrative cu 5%. Și dacă ne uităm la anul 2005, vom vedea că s-a înregistrat o creștere foarte mare a cheltuielilor în urma extinderii și că cheltuielile de la rubrica 5 erau de 8%, însă astăzi ele ajung până la 10%. Este clar că cheltuielile au crescut, deși investițiile principale au avut loc în deceniul precedent. De aceea este necesar să primim informații suplimentare. Mulțumesc. Acum domnul Achtung. Eh, eh, Mulțumesc. Sunt eh, foarte mulțumit de raportul doamnei Hochmeier și de comentariile făcute de domnul secretar general în ceea ce privește clădirea din Montoaie. Trebuie să vedem ce este de făcut. Este o soluție bună, însă în ceea ce privește Strasburgul, uh, Cred că Consiliul Europei a ridicat și problema taxelor de 6-7 milioane și mai avem și, sigur, uh, problema foarte importantă legată de prezența noastră la Strasburg pe termen lung, dacă va fi cazul sau nu. Și dacă reușim să avem uh, economii, poate la capitolul deplasărilor, poate că aici ar fi, poate că asta ar fi interesant. Nu știu dacă suntem gata să investim 15 milioane, dar da, cred că ar putea fi economii aici și mi se pare interesant. Mulțumesc, mulțumesc, Gheolan Fan. Mulțumesc. Și eu îi mulțumesc uh, Monica Holmeier, care a fost foarte deschisă cu celelalte grupuri politice și a făcut o treabă foarte bună. Ne-am întâlnit de mai multe ori și am avut mai multe schimburi de opinii despre modul în care trebuie să procedăm aici. Și împărtășesc și multe din întrebările ridicate de antevorbitorii mei privind stadiul diferitelor proiecte și voi încerca să vă explic de ce, fără să, fără să repet ceea ce s-a spus. În primul rând, evaluarea necesității de, necesarului de spațiu. Am avut o astfel de evaluare în 2009. Ni s-a spus uh, că aveam nevoie acolo între 40 și 46 de mii de metri pătrați, apoi în 2010 s-a făcut o evaluare care a ajuns la un rezultat mai uh, scăzut. Uh, Parlamentul Uh, a făcut o nouă evaluare privind necesarul de spațiu între 35.000 și 42.000 de metri pătrați, iarăși acum ni se spune că cifra este puțin mai mică. Poate că n-am văzut eu uh, uh, documentul respectiv, dar nu știu dacă s-a făcut o actualizare a acestei evaluări uh, sau cel puțin dacă s-a făcut asta la timp pentru ca noi să putem lua acum o decizie. Avem ceva scris, Am primit un astfel de document înainte de lansarea procedurilor legate de aceste clădiri? Uh, și asta nu numai pentru Bruxelles, ci și pentru Strasburg. De ce spații de birouri avem cu adevărat nevoie, mă întreb. Și trebuie să vă reamintesc că există rezoluții ale Parlamentului în care se spune foarte clar că strategia imobiliară pe termen mediu și pe termen lung este importantă, sigur, și ea există, însă Însă trebuie să luăm în considerare principiile unui management sănătos și trebuie să evaluăm diferitele opțiuni și alternative de finanțare. Și din câte înțeleg, se discută și despre refacerea, renovarea sediilor din, uh, sediului din Strasburg, clădirii din Strasburg și mă întreb ce cheltuieli uh, vor fi uh, implicate aici. Cred că trebuie să luăm o decizie despre Strasburg înainte să mai vorbim despre astfel de cheltuieli suplimentare și cred că avem nevoie de niște informații suplimentare aici. Și în ceea ce privește problema de principiu în uh, Parlament. Am avut rezoluții în 2010, în 2011 și acum o să avem una și în 2012 și am Aș vrea să adresez trei întrebări secretarului general. Credeți că propunerile pe care le faceți acum respectă aceste rezoluții? Pentru că, așa cum am spus, am uh, vrut să avem o strategie imobiliară pe termen mediu și pe termen lung, o avem, însă mai rămâne problema opțiunilor și alternativelor de finanțare. Unde intră acestea? Și există și niște obiective foarte clare. Avem acele 86 de milioane din partea statului belgian și am vrea informații suplimentare privind um, uh, utilizarea acestor fonduri uh, alocate acestei, uh, acest, acestui tip de investiții și care sunt alternativele. Există alternative față de clădirea Trebel, de exemplu, și am spus în rezoluțiile noastre că considerăm că ar trebui să avem o politică imobiliară care să fie definită de către administrație în colaborare cu Comisia Bugete. Așadar, Ni se cere Așa, așadar, uh, ne dorim să fim puși la curent în permanență. Și atunci, mi se pare absolut imposibil să ni se uh, furnizeze documente, 20 și ceva de documente la numai câteva ore de uh, începutul reuniunii. Asta înseamnă că nu s-au respectat aceste rezoluții și aș vrea să știu ce părere are domnul secretar general despre acest lucru. Acum, din câte înțeleg problema cu clădirea Trebel, se dorește aici uh, amânarea procesului, însă avem aici un transfer de 15 milioane și ca să nu pierdem aceste fonduri, trebuie să facem asta până la sfârșitul acestui semestru. Și acest transfer este destinat uh, în mod precis achitării primei rate pentru clădirea Trebel, pentru achiziția clădirii Trebel. Deci nu se poate separa uh, destinația acestor fonduri. Dacă facem asta, o să pierdem cele 15 milioane și de aceea în reuniunea coordonatorilor am sugerat domnului președinte al comisiei noastre să ne permită să mai avem o săptămână la dispoziție, să organizăm o reuniune separată săptămâna viitoare, tocmai pentru a beneficia de informații suplimentare privind proiectul Trebel. Pentru că, din câte înțeleg, nu putem amâna totul, pentru că altfel vom pierde cele 15 milioane. Mulțumesc. Voi reveni la calendar. Isabel Duron. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, atât membră în Comisia pentru Bugete, cât și vicepreședintă a grupului de lucru care pregătește deciziile biroului în ceea ce privește politica imobiliară. Și cred că este bine ca Comisia pentru Bugete să fie într-adevăr vigilentă, însă vă atrag atenția în privința faptului că nu putem să solicităm în permanență spații suplimentare pentru asistenți, pentru stagiari, pentru birou și așa mai departe și în același timp să refuzăm să achiziționăm noi clădiri. E adevărat că nu e ușor să faci cheltuieli suplimentare în această perioadă, însă trebuie să fim uh, consecvenți dacă vrem să dispunem de spații corecte, având în vedere noi deputați și în ceea ce privește clădirea Trebel, ideea este de a avea acolo servicii administrative și de a concentra aici funcțiile politice, ceea ce ne va oferi o mai mare vizibilitate și o, o mai bună coordonare, coordonare a muncii. Într-adevăr, trebuie să rezolvăm un puzzle. Nu putem să monitorizăm piața imobiliară din Bruxelles și mai ales din acest cartier. În toate capitalele mari este greu să faci o planificare pentru că totul ține și de strategia operatorilor imobiliari și uh, direcția INLO lucrează tocmai pentru a se evita înțelegerile între agenții imobiliari. Trebuie să avem um, o strategie în legătură cu acești agenți imobiliari. Există un document uh, cu prevederea spațiilor de care avem nevoie, se fac prevederi pe mai mulți ani în ceea ce privește nevoile noastre și e vorba despre circa 30.000 de metri pătrați într-un termen rezonabil. E clar că negocierile nu se pot face între uh, Comisia pentru Bugete și un proprietar. E nevoie de un intermediar. Biroul a acordat uh, un uh, mandat administrației și cred că trebuie să negociem la prețurile pre, uh, pieței și să fim foarte atenți în așa fel încât să beneficiem de cele mai bune propuneri. În ceea ce privește Montoie, e adevărat că suntem la limită, plătim mult, însă Clădirea este aici, în apropiere, și ăsta este un avantaj considerabil. E adevărat că nu e ușor să luăm niște decizii rapide. Înțeleg că e nevoie de timp pentru analiza dosarelor, însă, pe de altă parte, trebuie să finalizăm această afacere înainte de sfârșitul anului, pentru că nu ne putem permite să mai facem un studiu, mai ales că deja există un studiu. În ceea ce privește Strasburgul, grupul meu are aceeași poziție ca și grupul ALDE. Nu vrem să se investească în Strasburg pentru că noi credem că sediul ar trebui să fie la Bruxelles, deci suntem consecvenți. Probabil că știți că Belgia are un guvern începând cu astăzi și legea cu privire la regionalizarea locațiilor familiale nu a fost votată încă, însă, în orice caz, clădirea aceasta nu știm dacă va fi în continuare afectată alocațiilor familiale. Poate că da, chiar dacă alocațiile familiale vor fi regionalizate. Un alt lucru pe care vreau să-l adaug este că noi, la Comisia pentru Bugete, ar trebui să vedem și care este strategia Comisiei Europene. Știu că direcția INLO încearcă să vadă care sunt strategiile Comisiei. Ne aflăm în același cartier. Ar fi bine ca Comisia pentru Bugete să știe care este strategia Comisiei în ceea ce privește reamenajarea uh, din zona Schuman și așa mai departe, pentru că atunci când vorbim despre clădiri, vorbim și despre clădirile care au o anumită valoare, având în vedere cartierul în care se află și ar trebui să știm care este strategia comisiei, având în vedere că clădirile sale sunt în același cartier și tot ceea ce face Comisia în ceea ce privește mutări, achiziții și așa mai departe are un impact asupra strategiei pe care ar putea o elabora Parlamentul. Mulțumesc, dragă colegă, pentru aceste precizări. Într-adevăr, ar trebui să aflăm și care este strategia imobiliară a Comisiei și să ne asigurăm că este coerentă cu a noastră. Salvator Gariga. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu finalul. Aici, la Comisia pentru Bugete, vrem să fim logici și atunci când uh, avem în vedere investițiile imobiliare, trebuie ca aceste investiții să aibă o valoare adăugată. principiul valorii adăugate europene trebuie aplicat și la politica imobiliară, nu numai la politica de apărare și alte politici. Ori nu putem să avem o politică imobiliară în numele Parlamentului, o politică în numele Comisiei și una în numele Consiliului. Cred că comisia noastră ar putea încuraja o inițiativă și anume aceea care vizează instituirea unei reflexii comune în ceea ce privește politica imobiliară pentru toate instituțiile. E nevoie de planificare în așa fel încât să utilizăm cât mai bine banii contribuabililor. Există și alte elemente care țin direct de competențele Comisiei pentru Bugete. De pildă, în anii următori, bugetele administrative ale tuturor instituțiilor vor fi reduse. Se vorbește despre înghețarea cheltuielilor sau chiar despre scăderea efectivelor și a bugetelor curente pentru cele trei instituții. Trebuie să garantăm durabilitatea investițiilor și investițiile acestea trebuie să fie consecvente cu eforturile de reducere a cheltuielilor administrative ale instituțiilor. În orice caz, eu unul am încredere în uh, raportorii noștri care au o viziune de ansamblu asupra politicii noastre imobiliare. Am uh, ascultat până acum o serie de, de intervenții și s-au relevat aici uh, niște puncte negative. Klaus Vele ne-a spus că s-a ajuns la o procedură definitivă după doi ani de planificare imobiliară. E păcat că lucrurile evoluează în acest ritm pentru că noi am aflat despre aceste dosare acum 48 de ore. Colegii noștri sunt deosebit de competenți, însă cu toate acestea cred că le va fi greu să studieze dosarul în mod aprofundat, având în vedere timpul foarte scurt pe care l-au la dispoziție. În Comisia pentru Bugete am exprimat uh, această plângere în mai multe rânduri. De multe ori ni se dau informații în ultimul moment. Și e vorba despre informații care corespund uh, competențelor noastre. Pentru că răspunderea de a cumpăra sau nu o clădire sau răspunderea în privința adaptării clădirii respective la uh, nevoile noastre, răspunderea aceasta ține de birou. Noi suntem cei care garantăm o finanțare corespunzătoare și vrem să, ca acea finanțare să fie adecvată și adaptată la bugetul anual. Și rolul nostru este destul de simplu. Dacă există suficiente fonduri, aceste fonduri sunt deblocate conform cu cererea biroului. Biroul este cel care are răspunderea politică și biroul este cel care se asigură că achiziția respectivă Uh, corespunde nevoilor și biroul este cel care are în vedere uh, opinia publică. Noi veghem la respectarea bugetului și dăm curs instrucțiunilor uh, biroului. Este adevărat că anumite grupuri politice pot să se pronunțe pentru sau împotriva investițiilor la Strasburg. Noi însă, cei care suntem în Comisia pentru Bugete, Trebuie să fim conștienți de competențele noastre și, repet, competențele acestea se rezumă la verificarea faptului că dispunem de suficienți bani pentru a face achiziții imobiliare. Noi, cei din Comisia pentru Bugete, nu trebuie să avem o opinie politică în acest domeniu. Vrem sau nu ca sediul Parlamentului să fie doar la Bruxelles. Nu membrii uh, Comisiei pentru Bugete sunt cei care uh, votează în privința clădirii de la Strasburg. Ar trebui, deci, să ne punem întrebarea care este rolul pe care îl joacă grupurile politice în Comisia pentru Bugete. Dacă nu este un consens al grupurilor politice în privința clădirii de la Strasburg, nu știu cum anume putea formula recomandări. On uh, Salvador's point. Cred că Totuși, sfera de competențe a comisiei noastre s-ar putea să fie ceva mai vastă. În ceea ce privește um, clădirea Montoie, E adevărat că este o clădire foarte bine situată. Nu sunt la fel de convins în ceea ce privește clădirea din Strasburg. Nu sunt convins că ar trebui să cheltuim bani acolo și chiar dacă cheltuim uh, bani acolo, nu sunt uh, convins că avem nevoie de spațiu suplimentar pentru membrii și asistenți. Pentru că propunerea nu este doar de a renova spațiile disponibile, ci și să creăm noi spații. Se propune o creștere a spațiilor disponibile cu 49% și mă întreb dacă chiar avem nevoie de această creștere. Avem nevoie de mai multe informații înainte de a accepta această propunere. În ceea ce privește clădirea Trebel, am uh, anumite îndoieli. S-a solicitat deja o sumă de 15 milioane și uh, mi se pare că trebuie să uh, ne gândim dacă vrem sau nu să uh, punem la dispoziție această sumă. Propunerea este de a se achiziționa clădirea în 2017, însă noi avem nevoie de spații suplimentare în 2013 și întrebarea mea este ce se va întâmpla între 2013 și 2017. Vom uh, cheltui bani pentru o altă clădire, pentru a avea spații temporare? Iată de ce cred că trebuie să examinăm aceste chestiuni cel puțin încă o săptămână înainte de a da undă verde pentru uh, chestiunea Strasburg și pentru clădirea Trabel. Doamna Haglund, domnul Haglund a cerut cuvântul. Având în vedere ceea ce s-a spus, ALDE se pronunță de asemenea pentru încă o reuniune la care să se discute despre clădirea Trebel și alte chestiuni. Helga Trupel i-am ascultat pe colegi și am o declarație de făcut și o întrebare de pus. Nu sunt de acord cu Salvador în ceea ce privește sfera de competențe a Comisiei pentru bugete. E adevărat că noi suntem răspunzători de bugete, dar noi nu gestionăm doar cifre. Ne interesează și mesajul politic pe care îl transmitem prin investiții. În calitate de politicieni suntem răspunzători și ne punem întrebarea ce facem cu investițiile noastre, ce facem cu clădirile. Este uh, răspunderea noastră. În ceea ce privește Strasburgul, sunt de acord cu ceea ce a spus președintele la reuniunea precedentă. Poate că este mai prudent să-i dăm guvernului francez posibilitatea de a veni cu o altă propunere. Am, ar trebui să fim atenți să nu punem guvernul într-o situație dificilă în care nu mai poate face nicio mișcare. Dacă există uh, speranța să se facă o schimbare, nu ar trebui să îi împingem în altă direcție și atunci putem să găsim o altă soluție decât să cumpărăm o clădire la Strasburg. Repet, dacă există speranța că guvernul francez va face un pas în uh, această direcție. Salvador a spus că, chiar dacă nu ne place, în următorii ani se vor îngheța sau reduce cheltuielile administrative. Dacă este adevărat și noua clădire va fi gata de-abia în 2017, sigur că întrebare, întrebarea este ce se întâmplă cu toate cheltuielile de întreținere a clădirii și așa mai departe. Mă întreb dacă sunt incluse în calcul Trebuie să știm ce implicații au acestea pentru buget și dacă nu uh, pun în pericol alte elemente ale bugetului. Mulțumesc. Are cuvântul secretarul general. Au uh, fost puse multe întrebări și s-au uh, făcut observații. Sunesc. Mulțumesc. Mai întâi, domnul Haglund a vorbit despre faptul că grupul său se opune fundamental achiziționării de noi politice la Strasbourg. Este o poziție politică pe care nu pot să o comentez, dar uh, biroul și administrația, noi lucrăm în continuare în baza situației juridice actuale și date fiind nevoile administrative actuale, în consecință nu pot să spun că a fost criticată clădirea în sine sau starea ei, S-a făcut pur și simplu o judecată politică care diferi, diferă de la, grup politic, de la un grup politic la altul. Domnul Manca a spus din nou că trebuie să respectăm procedurile, facem acest lucru. Acesta este și motivul pentru care durează atât toată procedura. Sondarea pieței cere timp, și de aceea am și avut nevoie de 2 ani, 2 ani și jumătate pentru implementarea unei strategii pe termen mediu, tocmai pentru că a trebuit să verificăm toate alternativele, dar chiar și în cazul unei clădiri pe care o folosim deja, este posibil să luăm contactul cu proprietarul. Acest lucru este prevăzut în regulamentul financiar la modul cel mai detaliat cu putință. Apoi, S-a vorbit despre faptul că putem folosi sume care ar putea fi folosite care, nu, care sunt economisite prin nechil, nechiltuirea sumelor de transport. Trebuie să vă spun că prețurile sunt mult sub prețurile pe care le-am am avut până acum, pentru că mulți, ordo, mulți europarlamentari uh, nu zboară la clasa business. Deci, uh, teama conform care s-ar ajunge la o explozie a prețurilor de transport uh, nu este justificată. Lucrurile vor sta chiar altfel, chiar invers. Domnul Fem a pus o serie întreagă de întrebări, mai întâi vis-a-vis -vis de necesitate sau de nevoi. Nevoile au fost stabilite în cadrul strategiei, strategiei pe termen mediu în martie 2010 și asta este baza pe care ne sprijinim. Bineînțeles că aceste elemente se pot și schimba în ambele direcții, pot deveni mai mari, mai mici nevoile, dar în cazul nostru vă pot spune că nevoile uh, tind să crească mai ales în comparație cu bugetul din 2010-2011 și dată fiind extinderea și aderarea Croației. Toate aceste lucruri sunt documentate în decizia biroului și veți vedea că vorbim despre aproximativ 500 de noi angajați la nivelul grupurilor de lucru, la nivelul administrației. Vorbim despre Croația aici și în, această, în, în acest număr nu este inclus numărul suplimentar de asistenți care vor fi angajați. Deci evaluarea nevoilor din martie 2010 este mai degrabă o subevaluare decât o supraevaluare. Poate că în viața de zi cu zi la Parlament puteți observa felul în care sunt supraaglomerate clădirile noastre. Miercurea trecută am înregistrat un record. Am avut 16.000 de persoane în aceste clădiri, ceea ce înseamnă că ne situăm mult peste capacitatea maximă a clădirilor noastre. Lucrul acesta se poate constata peste tot, pe culoar, la cantină, în uh, lifturi. Este o situație care nu mai poate continua așa, nu mai poate fi justificată continuarea ei, ori reducem numărul de persoane din aceste clădiri, ori uh, punem la dispoziția persoanelor angajate posibilități noi. Trebuie să facem în așa fel încât munca să se poată desfășura la modul decent în clădirile noastre. Ați pus întrebarea dacă există, dacă au fost făcute verificări cu privire la alternativele, alternativele la clădirea Trebel. Da, au fost făcute verificări. Am avut uh, mai multe oferte, au rămas trei în discuție, două erau suficient de mari, iar răspunsul pe care l-am găsit a fost clădirea Trebel, pe care este excelent situată, este nouă și răspunde la toate standardele, adică se ridică la toate standardele de mediu biroul își dă silință să vă informeze cât mai din timp. Raportoarea pe probleme de imobile are un calendar și are un, uh, o platformă unde sunt puse la dispoziția dumneavoastră toate aceste informații. Pot exista însă modificări în orice moment. Eu sunt dispus să vin la dumneavoastră, poate chiar mai regulat decât până acum, și să vă informez cu privire la starea uh, și la situația actuală. În ceea ce privește timpul care ne stă la dispoziție pentru aceste proiecte, nimeni nu cere o decizie în următoarele două zile. Regulamentul financiar este clar. Există un termen de două săptămâni în care se poate decide uh, rezoluția în conformitate cu articolul 179 în ceea ce privește clădirile Montoaie și Batimaon B. Informațiile au fost transmise în 21 noiembrie, deci am avut mai mult timp. În ceea ce privește clădirea Trebel, informațiile au fost transmise doar joia trecută, deci nu există niciun fel de obligație să fie luată decizia în următoarele zile. Și de aceea biroul și cu mine am salutat dacă ar avea loc o ședință specială pe această temă, poate la Strasbourg, astfel încât să înceapă să se concretizeze o decizie cât mai curând. Doamna Duron a vorbit în cele două calități ale domniei sale. Salvador Gariga a vorbit din nou despre costuri. Cred că este util să ne amintim că achiziția de imobile poate să genereze economii. Vă dau două exemple din strategia noastră din martie 2010. Prin achiziția acestor, plă, acestor prin plata anticipată a acestor uh, clădiri, am reușit să facem economii de 360 de milioane de euro pentru Parlamentul European, o sumă semnificativă. Deci, plata anticipată poate să ducă la economii extraordinare pentru noi și pentru contribuabil. Și, al doilea exemplu, dacă clădirile sunt în proprietatea noastră și ar trebui să fie și ar putea fi închiriate, atunci vorbim despre încasări de 162 de milioane de euro. Adică dacă ar trebui să închiriem aceleași clădiri, am plătit de la buget 162 de milioane de euro. Practic, prin achiziție ușurăm sarcina financiară a Parlamentului, dar nu numai a Parlamentului, ci și a contribuabilului. De aceea această abordare a fost reținută ca politică imobiliară și astfel revin și la cele spuse de doamna Triple, trebuie să economisim, da, păi economisim. Pentru prima dată în istoria Parlamentului am uh, economisit uh, 25 de milioane de euro prin măsurile noastre și prin aceste măsuri vom putea să economisim bani pe care până acum îi cheltuiam pe chirii și așa mai departe. Nu există niciun fel de contradicție față de abordarea noastră de până acum. Curtea de conturi chiar ne-a încurajat să mergem pe această cale, nu numai că ne-a încurajat, dar ne-a îndemnat să o facem, ne-a cerut să o facem. În ceea ce privește costurile de întreținere pentru clădirea Trepel, 56 de euro pe metru pătrat pentru întreținere și alte costuri de 20 de euro pe metru pătrat. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule secretar general, și îmi cer scuze că v-am reținut ceva mai mult. Dragi colegi, ne presează puțin timpul, vom analiza un alt dosar important ITER și mai avem și voturile mă adresez raportorului nostru și îi fac următoarea propunere. Putem să votăm încă de pe acum în ceea ce privește Montoie. Avem nevoie de precizări suplimentare în ceea ce privește Strasburgul și avem nevoie de precizări suplimentare în ceea ce privește clădirea Trebel. În această după amiază a avut uh, loc reuniunea coordonatorilor și am întrebat dacă luni după masă ne-am putea reuni la Strasburg, într-o sală, pentru a discuta despre problemele imobiliare. Și răspunsul pe care l-am obținut este pozitiv. Propunerea pe care o fac raportorului este ca sfârșitul acestei discuții și votul asupra celor trei clădiri să aibă loc la Strasburg, în așa fel încât să avem o viziune de ansamblu asupra politicii imobiliare propuse de birou. Îi mulțumesc secretarului general pentru precizările prețioase pe care le-a dat astăzi. Mai avem nevoie și de alte informații în ceea ce privește clădirea Trebel. Știm că există două decizii diferite care trebuie luate în două momente diferite. E vorba despre transfer și aici întrebarea se pune dacă vrem să înscriem 15 milioane în bugetul 2011 sau nu, dacă nu le păstrăm, sunt trimise statelor membre, deci Parlamentul nu profită de această sumă și dacă suma este rezervată, putem să luăm decizia de, pe fond. Propun să votăm uh, săptămâna viitoare la Strasburg. Vă convine? Sunt de acord, domnule președinte. Vom putea astfel să luăm de o decizie coerentă după ce am uh, discutat uh, despre subiect în ansamblul lui. Mulțumesc coraportorilor care mă încurajează atunci când îmi uh, pierd uh, nădejdea. Domnule secretar general, vă înțeleg, înțeleg că vă apărați administrația, însă în uh, grupul de lucru ni s-au transmis multe documente care nu corespundeau cu realitatea. Realitatea care s-a schimbat foarte rapid. Uneori uh, în uh, două zile sau într-o săptămână. A trebuit să organizăm reuniuni de urgență. De multe ori am cerut să se ia decizii urgente în ce privește Montoie 51 și nu am fost uh, nici informați în privința uh, renunțării la anumite proiecte. îi admir pe unii pentru răbdare și vă rog să aveți răbdare cu noi. Cred că am dat dovadă de multă bunăvoință în ciuda lipsei uh, de coordonare și de structură în lucrări. Vrem cu toții să respectăm politica așa cum a fost ea decisă, însă uneori ajungem la limita capacităților noastre. În ceea ce privește clădirea Trebel, va trebui să mai pun unele întrebări. De exemplu, dacă cumpărăm clădirea, trebuie să ne punem întrebarea care sunt consecințele financiare. consecințe financiare care depind de clauzele din contract. Ar fi bine să primim niște răspunsuri înainte de luna viitoare. Apoi aș vrea să-i răspund colegii noastre, doamnei Trupel. Ea a pus o întrebare legată de cheltuielile de întreținere. Cred că ar trebui să obținem răspunsuri foarte clare în ceea ce privește aceste chestiuni. Dacă Parlamentul devine proprietar, sigur că va răspunde de mentenanță. Nu va mai avea cheltuieli de întreținere, dar va avea cheltuieli de mentenanță. Comisia închiriază uneori clădiri și plătește chirii foarte mari. Deci nu există o coerență în această privință la Bruxelles. Și Serviciul European de Acțiune Externă are nevoie de clădire. Ar trebui să alcătuim un raport de inițiativă foarte concret în ceea ce privește, deci, uh, finanțările. Domnule Gariga, vă mulțumesc pentru observații. Sigur că trebuie să acționăm în mod cât mai econom. Economiile trebuie să fie un cuvântul de ordine în instituțiile noastre. Și, într-adevăr, ar trebui să ne întâlnim săptămâna viitoare pentru a lua o decizie. În ceea ce privește politica pe termen mediu, am primit documentele vineri pentru Montoie am primit mai multe documente, însă a trebuit să le scanăm pentru că erau pe hârtie și nu în format electronic. A trebuit să chemăm pe cineva care să scaneze aceste documente. Ar fi bine să primim documente în format electronic. În anexa 2 se descriu nevoile în ceea ce privește localurile. Am uh, primit uh, niște documente de la domnul Manca, dar n-am putut să le analizez pentru că le-am primit târziu. Am avut atât de puțin timp la dispoziție încât nu pot spune că ne-am atins toate obiectivele. O ultimă observație, domnule președinte. Secretarul general ne-a spus că am putea anticipa rambursările și că acest lucru ar fi avantajos din punct de vedere economic. Ni s-a vorbit despre rambursările aferente curții de justiție. E vorba despre 1,3 milioane de euro dobânzi din cauza prelungirii termenului pentru rambursări. Această sumă ar putea fi economisită dacă se plătește mai devreme. Aș vrea să lansez un apel în acest sens și mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere, inclusiv secretarului general, care a avut curajul să se prezinte în fața noastră în, uh, într-un context dificil. Îl mulțumesc, pe secre- îi mulțumesc secretarului general și uh, confirm faptul că va avea loc o reuniune extraordinară a Comisiei pentru Bugete lunea viitoare la Strasburg, în sala SDM, în clădirea SDM, între orele 8 și 9 și jumătate, o reuniune care ne va permite să discutăm despre politica imobiliară. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, dragi colegi, mulțumesc uh, și raportoarei. Și trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. Trecem de la clădiri la fuziunea nucleară. Dragi colegi, puțin calm, vă rog. Vă amintiți, fără îndoială, că în cursul negocierilor cu privire la bugetul pentru anul 2012 am vrut ca aceste negocieri să nu fie complicate prin uh, chestiunea depășirii costurilor pentru ITER. Am obținut separarea celor două negocieri. De la bun început am spus că suntem gata să participăm la negocieri paralele și chiar am folosit imaginea două trenuri care circulă pe două căi ferate paralele, am dorit ca trenul bu pentru bugetul 2012 să ajungă primul în gară și după ce acest tren va fi ajuns în gară, vom vedea dacă putem să permită și tre permitem trenului ITER să ajungă la destinație am prevăzut două trialoguri cu privire la ITER și în cel de-al doilea trialog am ajuns la un acord la nivel de delegații. Delegația Consiliului, reprezentată de președinția poloneză și delegația Parlamentului. Însă, ca la orice trialog, s-a ajuns la un acord Raportorul ne va prezenta termenii acordului, va trebui să votăm și dacă va exista o majoritate, se va vota în plenară pe 13 decembrie, după care va urma votul în Consiliu. Reimer, ai cuvântul. Äh, Mulțumesc. Aș dori să adaug faptul că Săptămâna trecută, înainte de trialog, uh, joi a avut loc o întâlnire a coordonatorilor în cadrul care am discutat despre posibilitățile de intervenție. Cred că este corect să defalcăm procesul de negociere pentru anul 2012 și să ținem cont de această defalcare în contextul finanțării ITER Finanțarea ITER trebuie să se producă de acum încolo pe trei etape, în trei pași. În cadrul trialogului uh, au participat și domnul Hacklund și toți participanții au redactat o declarație comună cu care toți au fost de acord. În anexă veți găsi această declarație comună din data de 1 decembrie. O declarație comună care a fost adoptată. Aș dori să clarific faptul că la un moment, un moment dat, în cadrul celui de-al doilea trialog, Parlamentul uh, a făcut uh, amendamente în baza celor um, discutate în primul trialog, deci uh, suma de 1,3 miliarde a fost uh, acoperită. Într-adevăr, în uh, Cobu News este o greșeală, vorbim despre acel miliard pe 2012. Apoi am mărit limita de sus pentru a doua categorie pe 2012 și 2013. Am ajuns la 650 de milioane pentru 2012 și 190 de milioane pentru 2013. Și pentru a compensa am avut în heading 2 450 de milioane pentru 2011 și suma pe care o vedeți aici 147 de milioane pentru anul 2012. Aceste sume au rezultat din faptul că au fost delegații care, în Consiliu, care au avut mari probleme în a depăși limita din uh, Heading 2, deși nu ar fi trebuit, pentru că știm foarte bine că marjele pentru anul 2012 erau mult peste această sumă. Pentru noi a fost foarte important ca, dincolo de propunerea inițială a Comisiei, să putem spune că în ziua în care votăm bugetul pe 2012 nu se poate să reevaluăm această problematică a finanțării ITER. Deci, astfel de dezbateri nu ar trebui să aibă loc într-un asemenea cadru. Și oamenii au fost de acord. Apoi mai avem a treia etapă, a, al treilea pas, cele 360 de milioane care mai trebuie justificate în uh, împuterniciri. Este vorba de mijloace care trebuie să se regăsească în bugetul pe 2013 și era foarte important foarte noi să scriem un text making full use of the provisions of the financial regulation și așa mai departe. Și iată, compromisul este excluding any other further ITER related și așa mai departe, după cum vă puteți vedea în text. O altă propunere a fost aceea de a trece de la 300 de milioane redeployment și să luăm 100 de milioane de euro din care, care să fie nenegociabile și să nu se regăsească la modul explicit în text trimiterea la categoria 1A. Și de aceea am reușit să ne impunem la nivelul coordonatorilor. În Consiliu au existat delegații care nu erau de acord cu faptul că se numea Financial Regulation în text, sau au mai existat delegații care nu au fost deloc de acord cu faptul că se făcea trimitere la articolele 21 până la 31 din acordul uh, interinstituțional. Ce să spun? E un comportament uh, absurd, aș spune. Aș dori să vă reamintesc că noi nu am reușit să facem o adaptare la condițiile de la Lisabona, n-am reușit în negocieri, tocmai pentru că au existat conflicte cu Consiliul. Și asta înseamnă că toate elementele acestei legislații rămân în vigoare, cu excepția acelor articole care devin caduce ca urmare a tratatului. dacă în Consiliu se discută despre o revizuire de 003 și dacă este nevoie de unanimitate pentru acest lucru, sau dacă nu există perspectiva unei majorități calificate, pentru că știți foarte bine că există diferite interpretări ale diferitelor servicii juridice, ale diferitelor instituții, nu ajungem nicăieri, mai ales dacă o țară membră sau alta încearcă să facă diferite intervenții Cifrele sunt cum sunt, dar să refuzi să se facă trimitere la aceste dispoziții din, din, niște, din, niște texte în vigoare, ce să spun, e absurd. Dar eu mă consolez cu un citat din Adenauer, cu toții trăim sub același cer, dar nu sub același orizont. Nu avem aceleași orizonturi. Asta e situația. Cred, domnule președinte, că dacă vrem să acordăm o șansă proiectului ITER, și cred că o mare majoritate a acestei comisii și a Parlamentului își dorește acest lucru, trebuie să mergem pe această cale, să avem cele trei etape. Asta este singura posibilitate de a beneficia de finanțare și este singura posibilitate pentru a garanta poziția Parlamentului ca autoritate bugetară. Credem că acest compromis ar fi unul de bun augur, astfel încât Parlamentul ar putea să facă propuneri concrete cu privire la cele 360 de milioane pentru anul 2012. Meinungen wie zu joint undertakings oder anderen Details. Înainte de a intra în detaliu, aș dori să vorbim despre întrebarea ce se întâmplă cu cele 360 de milioane și cu toate elementele pe care le-am negociat și subliniez încă o dată acest lucru aici. Vorbim despre toate elementele din regulamentul uh, bugetar și nu se poate ca acest lucru să se întâmple fără să... Nu se poate să facem acest lucru fără să ținem cont de uh, prerogativele de inițiativă legislativă ale Comisiei. Și aș dori să fac trimite la un ultim aspect, domnule președinte. În calitate de raportor, aș dori să spun că propun să acceptăm două amendamente care arată clar felul cum au decurs negocierile cu Consiliul și felul în care au decurs negocierile în timpul trialogului. Aș dori să mulțumesc președinției poloneze și domnului ministru Dominic pentru abordarea pragmatică, pentru că nu a fost deloc să conducă negocierile în Consiliu. Ei au contribuit major la obținerea acestui rezultat. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, mon cher. Mulțumesc, stimate coleg. Cred că um, acesta este rezultatul cel mai bun sau răul cel mai mic, să spun, pe care am fi putut să-l obținem într-un proces atât de dificil. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut eram foarte aproape de un acord Făcusem un referendum în uh, cadrul trialogului, dar apoi lucrurile nu s-au putut uh, confirma, pentru că eram într-un context dificil, mai existau și alte solicitări legate de acest dosar și nu am putut să facem lucrurile așa cum trebuia. Așa cum a spus și raportorul, Parlamentul a obținut ca acest acord să nu prejudiceze negocierile privind uh, bugetul pe 2013. Nu se precizează așadar liniile la care va trebui făcută redistribuirea, liniile bugetare unde va trebui făcută redistribuirea și vom face acest lucru în momentul în care se va discuta bugetul pe 2013. Acum, deciziile privind 2012 um, nu vor fi rediscutate, și suntem de acord că nu se va face nicio altă revizuire a perspectivelor financiare pentru cadrul financiar actual pe acest subiect până la sfârșitul cadrului actual. Carla Haglund a cerut, Carl Haglund, îmi cer scuze, a cerut cuvântul. Mulțumesc. Permiteți-mi să mulțumesc raportorului și tuturor celor care au fost implicați în trialog. Uh, au făcut o treabă foarte bună și cred că soluția la care s-a ajuns este cea mai bună în această situație deosebit de dificilă. Știți cu toții că am încercat să protejez cât am putut, uh, mai ales programul de cercetare și cred că avem toate șansele să reușim în acest sens, la fel cum am reușit în negocierea bugetului pentru anul viitor și suntem gata să acceptăm această soluție pentru că în acest moment nu cred că putem obține ceva mai bun. Mulțumesc, stimatele coleg, domnul Achtung. Mulțumesc. Am o întrebare pentru raportor. A vorbit despre interpretările privind uh, constrângerile juridice. Cred că am avut deja ocazia să punem această întrebare Comisiei și Consiliului și ni s-a răspuns că în baza tratatului este nevoie de unanimitate în Consiliu. Și atunci, la punctul B, raportorul vorbește despre trialogul de la sfârșit de la, din decembrie 2011 și spune că uh, Consiliul și Comisia s-au pus de acord asupra modalităților de finanțare și aș vrea să-l întreb ce înțelege prin această frază. Vorbește despre unanimitate din partea Consiliului în cadrul acestui trialog sau au fost totuși divergențe de opinii? Vă mulțumesc. Je peux vous, répondre. Domnul președinte, pot să vă răspund eu, imediat. Prin definiție, un trialog este o negociere care are loc între reprezentanții celor trei instituții cele două ramuri ale autorității bugetare în prezența comisiei care are, joacă acel rol de honest broker. Ei, și președinția fiecarei delegații știe clar ce mandat de negociere are. Ne-ați dat un mandat de negociere și noi vă prezentăm ce am făcut cu el. Și apoi vom vota pentru a vedea dacă considerați că am negociat cum trebuie. La fel, și președinția poloneză va trebui să prezinte uh, să, să, să, să raporteze pe marginea acestui mandat. Așadar, în cadrul Consiliului trebuie să se ajungă la unanimitate, iar în cadrul Parlamentului trebuie o majoritate simplă în Comisia Bugete și o majoritate calificată în plenară. Acum, doamna Herzog. Elnök úr, engedjék meg, hogy nagyon röviden, hogy... Mulțumesc. Bizottságban nagyon nyomon követjük ezt a témát, eh, és hát... Mulțumesc, domnule președinte. În Comisia noastră am uh, urmărit și noi îndeaproape acest subiect și sperăm că rezultatele obținute în acest an vor fi obținute și anul viitor, pentru că avem de-a face cu o victorie a Europei cunoașterii. Am reușit să păstrăm programul cadru numărul 7 și sperăm să putem să-l păstrăm și pe viitor, pentru 2013, să-l putem proteja cât mai bine, pentru că astfel vom putea avea câștig de cauză și în ceea ce privește dezvoltarea cercetărilor și în ceea ce privește proiectul ITER pentru anul viitor. Mulțumesc! Domnul președinte, bun, vom continua în acest sens. Domnul Hactung vrea să mai spună ceva? Nu, Reimer vrea să răspundă, dar mai sunt și alții înscriși. După aceea o să vorbească Helga, dar pentru moment, uh, Reimer. Am spus de ce am propus considerentul de ca atare. La adaptarea acordului internațional, în baza tratatului de la Lisabona, Într-adevăr, am avut o interpretare juridică diferită din partea serviciilor juridice cu privire la chestiunea revizuirii în ceea ce privește cele 0,03 VNB. În trecut s-a spus că în cadrul unei astfel de revizuiri trebuie să avem calificare majoritate calificată în uh, Consiliu. Acum există o declarație de protocol din partea unui anumit stat membru în care se definește transferul către deciziile luate prin majoritate calificată. Interpretările au fost diferite, și anume dacă este suficientă o declarație din partea unei, unui stat pentru a excepta această dispoziție de la aplicare. Eu am rezervele mele. Apoi, Consiliul de la sine a declarat că pe viitor vom proceda prin unanimitate. Nici Curtea Europeană de Justiție nu poate face nimic pentru că a fost o decizie politică. Ce se întâmplă în, în, cu proiectele când un stat este pur și simplu adus la disperare de această procedură, pentru că hotărârile în unanimitate sunt cele care distrug procesul decizional din Uniunea Europeană. Asta vrem să includem noi în aceste dispoziții. Și am văzut acest lucru și la procedura bugetară. Dată fiind situația și dat felul în care sunt reprezentate statele membre în Consiliu, negocierile nu sunt posibile. Pur și simplu se vorbește în Consiliu despre cifre, altceva nu contează iar noi, Parlamentul, avem tot dreptul să documentăm acest lucru și să ne prevalăm de acest exemplu ITER, care a avut de suferit ca urmare a procesului decizional, în special pentru că s-au epuizat resursele umane. Domnule Artung, sunteți uh, mulțumit de răspuns sau doriți să vorbiți din nou? Da, foarte pe scurt plec de la principiul că această întrebare a fost adresată Comisiei și Consiliului și că și ei pot să aibă un aviz juridic um, pentru a răspunde la această întrebare. Cred că trebuie să redirecțion... Că cred că am uh, adresat această întrebare așadar celor două servicii juridice și amândouă ne-au confirmat că această unanimitate este necesară și în cadrul concilierii din decembrie uh, Polonia s-a pronunțat totuși într-un mod diferit și nu știu dacă trebuie să fim sau nu surprinși. Domnul președinte, nu așa se pune problema. Avizul juridic a fost deja înaintat acum un an. Și gata, asta a fost. Acum, pentru a valida și a aplica acest acord obținut în trialog, avem nevoie de un vot cu majoritate calificată în cadrul Parlamentului European și Consiliul trebuie să și Consiliul consideră că are nevoie de unanimitate. Așadar, noi, dacă obținem majoritate calificată în cadrul Parlamentului și dacă Consiliul obține unanimitate asupra deciziei, decizia se ia. Dacă Consiliul nu obține unanimitate, atunci se consideră că el nu este de acord. Dezbaterea juridică s-a încheiat. Oricum, anul 2013 va fi ultimul an din cadrul uh, financiar multianual și apoi vom reîncepe un nou cadru în Uh, baza unui temei juridic pe care îl negociem în prezent. Reimer. Adaug ceva. Auch ganz deutlich, nicht nur nu doar Consiliul trebuie să intervină dacă există un trialog. Dacă ar fi insistat Consiliul ca părțile decisive ale deciziei ITER să fie reflectate în a doua și în a treia liniuță, și dacă acestea nu s-ar fi bucurat de un acord în Consiliu, atunci aș fi recomandat respingerea în comisie. Pentru că nu este misiunea noastră să ameliorăm tot timpul lipsa de competență a Consiliului. Mulțumesc, Helga Trupel. Chiar dacă Consiliul a mai făcut una alta și chiar dacă președinția poloneză a mai făcut câte ceva, există evaluări pe care le-a și pomenit Rainer vis-a-vis -vis de felul în care procedează Consiliul la modul general și cum tratează Parlamentul. Nu avem motive să privim cu optimism spre viitor. Am aflat de întâlnirea de la Berlin, unde s-a spus foarte clar că acele joint declarations sau uh, Uh, acordurile comune pur și simplu nu mai interesează pentru că nu există bani. Nu este un comportament, un comportament corect între instituții. Și acest lucru mă îngrijorează extraordinar de mult. Trebuie să dăm proiectului ITER o șansă și cred că banii care vor fi cheltuiți, uh, poate că ar fi mai bine cheltuiți în proiecte pe termen scurt, care să creeze noi tehnologii, noi locuri de muncă. Aceste, aceste lucruri până la urmă fac parte din strategia Europa 2020. Nu are rost să amânăm rezolvarea peste 20-30 de ani, nu este o decizie politică prea deșteaptă, prea înțeleaptă. Dar asta este situația politică, o regret, dar o iau la cunoștință. Noi nu vom fi de acord cu acest cu această poziție. Nu îl comprenăm. Mulțumesc, Helga. Înțelegem această poziție. Domnul Calfin. Mulțumesc. Doresc să-l felicit pe Reimer pentru negocieri și pentru rezultatul obținut pentru că știm că am început uh, cu o poziție divergentă. Problema este cu cele 30, 360 de milioane din 2013. Asta decidem acum. Ce se va întâmpla cu această sumă și să nu luăm niciun fel de angajament înainte să înceapă procedura bugetară pentru următorul cadru. Această sumă de 360 de milioane trebuie să fie decisă în cadrul procedurii legate de 2013, dar va fi o propunere a Comisiei, însă trebuie să vedem foarte, cu mare atenție cum se va organiza această finanțare, pentru că trebuie să repet poziția grupului nostru. Nu este o idee bună să redistribuim sume care sunt deja uh, alocate pentru programul cadru 7 și pentru întreprinderile comune. Mă bucur că acest lucru nu s-a întâmplat acum, dar va trebui din nou să discutăm aceeași problemă și uh, la bugetul pentru 2013. În orice caz, e bine că cel puțin pe 2 ani avem o claritate pentru ITER, pentru că apoi vom intra într-un nou cadru multi, uh, multianual și iarăși nu o să știm cum o să desfășoare lucrurile. Domnul președinte, mulțumesc. Bun. Atunci închidem aici discuția pe acest punct și vă propun să trecem direct la voturi. Ne-am respectat uh, timpul. O să trecem la votul pe ITER și celelalte voturi și apoi vom încheia cu punctele de ordine ordinea de zi pe care nu am apucat să le abordăm. Acum, la ITER vă propun un vot în bloc pe raportul lui Reimer Böge, modificat prin cele două amendamente orale care tocmai vă sunt distribuite. Sunteți de acord cu acest vot în bloc? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4. Inge nu contează. Ne-am obișnuit să nu mai luăm în calcul și ce spune Inge. Spune domnul președinte. Nu. Deci avem două voturi aici și două acolo împotrivă. Acum, cine se abține? Nicio abținere. Vă mulțumesc. Majoritate importantă pentru. Îl felicit pe raportor și acum înseamnă că vom avea un vot în plen marțea viitoare și traducerea în toate limbile a acestui document va fi Uh, disponibilă poimine, ceea ce uh, înseamnă că putem să ne pregătim cu bine pentru votul de marți. Și acum trecem la un alt raport al lui Reimer Böge privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru Spania și Italia. Un singur vot avem aici, adică a, trebuie să vă mai semnalez o problemă tehnică. Uh, Uh, o eroare care s-a strecurat în propunerea de rezoluție, alineatul 3, care este un alineat automat care se aplică în anumite cazuri, ei bine, nu se aplică și aici. Așadar, vă invit să constatați că acest vot nu se aplică și alinatului 3. Cine este pentru acest raport? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Domnul Achtung. Cine se abține? Ah, doamna Wertmann. O abținere, raportul se adoptă și îl felicit pe raportor. Acum, proiectul de buget rectificativ numărul 7 la bugetul general 2011, la fel vot unic, uh, este un raport al Sidoniei. Sidonia nu e aici, dar e pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Un vot împotrivă, nicio abținere se adoptă. Acum, protocolul convenit între Uniunea Europeană și Republica Guinea-Bissau în domeniul pescuitului. Am discutat îndelung pe această temă deja de două ori. Avem două voturi aici. Întâi, un vot privind adoptarea protocolului privind pescuitul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? Nicio abținere. Deci se adoptă. Acum, votul privind avizul modificat ca atare. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? Nicio abținere? Bun. Același vot și în acest caz. Acum, raportul Barbarei Matera privind mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare. Trentino Alto Adige, Sud Tirol, și construcția de clădiri. Sunt două raporturi diferite, întreabă domnul președinte. Este un raport. Nu, este un singur raport. Dar aici avem amendamente, deci aveți o listă uh, de vot în față. Amendamentul numărul 3 al grupului ALDE. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Socialiștii sunt împotrivă. 5. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4, aceiași autori, însă aici raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Liberaliști doamna Wertmann. Cine este împotrivă? Majoritatea abțineri, se respinge. 5. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, o abținere, se adoptă. 6. Liberalii, raportorul aici este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Aici trebuie să numărăm. Cine este pentru amendamentul 6? 16. Cine este împotrivă? Mm. Deci 6 se adoptă. 7. Aceiași autori, iar acum raportoarea este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Numai socialiștii, abțineri. Bun, se adoptă și acesta. E foarte amuzant aceiași autori se bucură de un sprijin diferit în funcție de amendamente. Acum, amendamentul 1. Raportorul, raportarea este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Aceiași. abține Și acesta se adoptă. Și acum 2. Al doamnei Vertman. Raportarea este pentru. Cine este pentru? Multă lume e pentru. Cine e împotrivă? Liberalii acum sunt împotrivă. 6 voturi văd, abțineri, o abținere și acesta se adoptă. Acum votul final, cine este pentru? Împotrivă. Două voturi împotrivă, cine se abține, nicio abținere. Ah, îmi cer scuze, James se abține? Da, James se abține, dar raportul se adoptă. Bun. Acum ajungem la transferuri. La transferurile pentru celelalte instituții. O să începem cu acestea, așteptând ca raportorul să ni se alăture. Helga, vreți să ne prezentați uh, transferurile dumneavoastră? Da, mulțumesc. Am mai multe cereri de transfer de la Curtea de Justiție, Parlamentul European. Am prezentat deja transferurile de la Curtea de Justiție în reuniunea precedentă. Este vorba despre dorința Curții de Justiție de a utiliza fonduri neutilizate pentru achiziția uh, de clădiri. Suma totală este de 5,4 milioane de euro. Am exprimat niște dubii legate de acest transfer, considerând că în situația bugetară dificilă din uh, numeroase state membre ar fi utilă o rambursare a acestor fonduri neutilizate către statele membre. Însă statele membre se pare că nu au nevoie de aceste um, fonduri și ca urmare recomand și eu uh, aprobarea acestor transferuri, după cum doresc și statele membre. Domnul președinte, mulțumesc. Cine este pentru acest uh, transfer propus de raportoare? E vorba de trei, virament, trei uh, cereri de transfer pe care le votăm în bloc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. Se adoptă cererile de transfer. Doamnă raportoare, puteți con uh, continua. Serviciul uh, European de Acțiune Externă dorește de asemenea să utilizeze uh, fonduri neutilizate de încă pentru uh, instalarea personalului. Recomand și aici să nu ne opunem acestor cereri de transfer. Deci raportarea este pentru cererea de transfer din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Cine este pentru? Împotrivă un singur vot, nicio abținere. Transferul se adoptă. Puteți continua, doamnă raport viitor. Acum la clădiri. Știți că avem o problemă cu clădirea de la Strasbourg și cu clădirea Montoyer, dar cred că discuția va fi săptămâna viitoare, luni, și transferul final din partea Parlamentului se referă la utilizarea a unei sume de 3,2 milioane de euro pe uh, linia bugetară IT pentru a răspunde necesităților legate de infrastructura informațională și comunicațională atât de importantă pentru instituție. Și trebuie luată în considerare și evoluțiile proiectelor de infrastructură în curs prin întărirea sau extinderea duratei asistenței externe. Se propun așadar întărirea ale, îmbunătățirea ale liniilor de telecomunicație și uh, recomand și aici adoptarea acestei cereri de transfer. James dorește să ia cuvântul. Da, aș dori să știu ce este acest centru de date de la Strasburg. Este un uh, sistem aflat sub controlul Parlamentului, un sistem exterior, care este obiectivul său, data center la, de la Strasburg. Doamna raportoare, o să-l rog pe James să repete întrebarea, pentru că nu am înțeles. Da. Am citit justificarea pe care ne-ați uh, înaintat-o și mă întrebam ce înseamnă migrarea infrastructurii către centrul de date de la Strasburg. Este un uh, organism intern, un organism extern, care este statutul său, cine îl conduce Poate că aveți o, o explicație logică față de faptul că aceste date delicate, sensibile, sunt migrează către exterior. Sper, răspunde doamna raportoare, sper că cineva din administrația Parlamentului poate să răspundă. Domnule director. Mulțumesc, domnule președinte. Da, este vorba despre un echipament care există în afara birourilor noastre principale este un sistem de backup pentru uh, toată rețeaua informatică a instituției noastre și acest uh, data center este în curs de echipare, de dotare, tocmai pentru a putea livra serviciile așteptate de la el. Este așadar un organism care există în exteriorul Parlamentului și cu unde lucrăm cu furnizorii noștri obișnuiți pentru acest gen de servicii. Mulțumesc! Acum supun la vot de transfer C8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Avem un vot împotrivă. Abțineri? Nicio abținere. Se adoptă. Helga, mai este vreo, vreo cerere de transfer? Nu. Pentru că cele legate de operațiunile imobiliare vor fi analizate și eventual votate luna viitoare. Și acum, mă întorc către Sidonia pentru cele de transfer legate de bugetul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o serie de transferuri. Nu cred că putem bloca vreun transfer. Pentru că fiecare caz nu, nu putem vota în bloc, pardon, pentru că uh, fiecare are importanța sa. Primul transfer este DEC 28, este legat de fondul de adaptare la globalizare. Cred că am uh, adoptat raportul și dacă l-am adoptat, nu văd niciun motiv pentru care am amâna Uh, acest uh, transfer și recomandarea mea este să îl uh, adoptăm. Mulțumesc. Cine este pentru transferul 28? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 acum. Acest transfer se leagă de acordul la care s-a ajuns în conciliere E vorba despre propunerea Comisiei de um, aloca o sumă de 69 de milioane 265 de mii de euro pentru măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor. a existat o reuniune în conciliere pentru a avansa anumite angajamente și a le înscrie în bugetul uh, din acest an și recomandarea mea este să votăm pentru. Mulțumesc! Într-adevăr, acest vot uh, succede acordului la care am ajuns în privința actelor delegate și rezolvă problema bananelor care este adesea evocată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Transferul 50. Este un transfer legat de faptul că Anumite proiecte au fost amânate, cooperarea cu țări terțe în domeniul migrației și azilului. Ideea este ca aceste credite să fie folosite în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare și nici acest transfer nu pune probleme. Cine este pentru viramentul 50? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, se adoptă. 51. Acest transfer se leagă de adaptările din Direcția Generală Regio, nu pune probleme. Mulțumesc, nu sunt întrebări. Cine este pentru transferul 51? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă transferul 52. Acest transfer necesită niște observații din partea mea. Am avut un schimb de mesaje cu Direcția Generală Bugete și aș vrea să vă vorbesc despre acest schimb de mesaje. Transferul se leagă încă o dată de acordul obținut în conciliere Poate că vă amintiți de faptul că Comisia a solicitat uh, bani suplimentari. Am fost de acord cu eliberarea 200 de milioane fonduri suplimentare, însă există nevoi care nu sunt acoperite de acest acord în uh, conciliere și de aici și acest uh, transfer, DEC 52, E vorba despre o sumă de 600 de milioane și mai multe linii au fost reduse pentru a putea suplimenta această sumă. Se leagă de plățile de care e nevoie pentru Fondul Social European. Am uh, analizat fiecare linie în parte și am încercat să văd cu Comisia care sunt consecințele aplicării programelor și de unde vin banii. În majoritatea cazurilor se amână plățile până în ianuarie. Deci comisia a identificat programe, linii, în cazul cărora plățile pot fi amânate până în ianuarie. După cum știți, nu prea sunt adepte acestei soluții, însă acest, această propunere este uh, urmarea logică a ceea ce am hotărât în conciliere. Și discutăm despre bugetul pe 2012 și eu nu sunt îndreptățită să fac observații legate de bugetul pe 2012, însă sunt sigură că vom găsi soluții. Liniile acestea sunt unele legate de migrație și azil, Plățile se vor face în uh, ianuarie. Vor fi, se vor face în uh, ianuarie. Am uh, întrebat comisia cum alege care sunt plățile amânate și care nu sunt amânate. Explicația pe care am primit-o a fost că în politicile structurale se acționează conform principiului primul venit, primul servit. Cei care vin mai târziu vor fi uh, plătiți la, sfârșitul, la începutul anului 2012. Dacă aveți întrebări, comisia ar trebui să vă poată furniza informații suplimentare, însă, în orice caz, E vorba despre întârzierea unor plăți uh, prevăzute de comisie. Mulțumesc, domnule raportor. Într-adevăr, e vorba despre acordul în conciliere și uh, este consecința votului din plenară. Am mai multe cereri de intervenție. Domnul uh, Hartong. Mulțumesc, domnule președinte. Raportoarea ne prezintă o serie de documente. E vorba despre plăți care sunt amânate unele dintre ele pentru anul viitor. Mi se pare destul de îngrijorător. Găran ferm. Dacă mă amintesc eu bine, noi am prevăzut o sumă mai mică. Aș vrea să știu dacă, o sumă mai mare, pardon, aș vrea să știu dacă suma aceasta este suficientă pentru Fondul Social European. Și dacă nu, cumva presiunea pe bugetul 2012 nu va fi prea mare. Comisia ar trebui să ne explice care sunt implicațiile pentru uh, aplicarea programelor și pentru bugetul pe 2012. Da, e vorba despre întârzierea unor plăți pentru anul viitor, plăți care nu se pot face anul acesta, dacă am înțeles bine, însă Comisia va răspunde. Helga. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac și eu o observație aici ceea ce spune Sidonia nu corespunde cu ceea ce scrie pe hârtie. Aș vrea și eu să pun întrebarea comisiei. Se spune aici că s-au epuizat posibilitățile de redistribuire a banilor. S-au amânat niște plăți sau banii nu au fost plătiți dintr-un motiv sau altul? Aș vrea să înțeleg acest lucru. Și apoi, în uh, reuniunea de conciliere, am uh, discutat foarte mult pentru a vedea dacă comisia poate identifica resurse și dacă nu, care ar fi dovada că nu sunt bani suficienți. Și din punctul meu de vedere, este foarte important să știm ce se întâmplă de fapt și aș vrea să obțin clarificări. Mulțumesc. Domnul Preza, vi s-au pus întrebări precise. Vă rog să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia nu poate face mai multe plăți decât sunt autorizate în bugetul rectificativ numărul 6. A fost uh, prevăzută, autorizată o sumă mai mică și comisia încearcă să folosească cât mai bine plățile pentru a, uh, acoperi solicitările. Acestea sunt de 1,5 miliarde. 400 50 de milioane au fost identificate în bugetul rectificativ numărul 6 și odată cu acest transfer, circa 600 de milioane ajung în Fondul Social European. În felul acesta rămân circa 450 de milioane sumă neacoperită. Care este situația acestor 600 de milioane? E vorba despre credite de plăți care fie nu vor fi folosite până la sfârșitul anului, fie există o probabilitate mare să nu fie folosite și de aceea propunem să folosim acești bani pentru a acoperi solicitările aferente Fondului Social European. Ce facem cu restul de 450 de milioane? Fondul Social European și Fondul de Dezvoltare Regională sunt uh, programe care sunt aplicate la sfârșitul anului și dacă anumite plăți nu sunt făcute pentru Fondul de Dezvoltare Regională, banii respectivi vor fi folosiți pentru Fondul Social European. Este vorba mai ales de bani folosiți pentru obiectivul conver- convergență. În felul acesta vom acoperi o parte din nevoile Fondului Social European. Comisia este autorizată să facă această redistribuire pe plan intern. E posibil însă să nu se acopere o parte din nevoi și în acest caz va crește cererea de plăți în 2012 și nevoile acestea vor intra în concurență cu alte necesități și ar putea apărea dificultăți până la sfârșitul anului viitor, dificultăți legate de plăți insuficiente. Însă, în anul 2012 se va monitoriza implementarea și se vor identifica nevoile care nu pot fi acoperite în cursul anului respectiv. Mulțumesc, Găram. Îmi cer scuze, am uitat o întrebare. m-aș fi așteptat la o linie suplimentară, Palestina. Am anticipat credite de angajament în 2011, însă nu există uh, necesități atât de mari. E vorba despre salariile profesorilor și așa mai departe. Mă așteptam și la un transfer în favoarea Palestinei și nu apare aici. Mă întreb dacă Comisia ar putea să comenteze. Palestinei. În ce privește ajutorul acordat Palestinei, nu am fost informați cu privire la o lipsă a plăților, pentru că acestea au fost formate ca urmare a liniilor bugetare adiacente și plățile pot fi construite astfel, nu cunosc să existe o lipsă a plăților pe anul 2011. Așadar, dacă înțeleg bine răspunsul dumneavoastră, îl puteți liniști pe Garanfen, spunând că fondurile prevăzute în acordul privind front-loading vor fi cu adevărat disponibile. Nu sunt incluse în acest transfer, pentru că nu avem nevoie de un transfer în acest sens, da? Bun. Domnul Achtung are o întrebare? Deci, eh, o ultimă întrebare vis-a-vis -vis de ceea ce s-a spus. Dacă bine am înțeles eu, bugetul pe 2012 va fi depășit înainte să înceapă anul 2012. Nu. <laughs> Ei, nu, răspunde domnul președinte. Uh, amânăm în 2012 niște cheltuieli care ar fi trebuit făcute în 2011. Și apoi, de cursul anului, mai vedem. Bun. După toate aceste explicații, doamnă raportor, aveți un aviz favorabil pentru acest uh, transfer? My recommendation is... Recomandarea mea este să votăm, să votați pentru acest, trans, pentru acest transfer. Au existat întrebări specifice din partea domnului Triple și domnului, uh, din partea domnului Hartung. Prima întrebare mai întâi. Există un amestec de întârzieri și subimplementări. Ați uh, reținut foarte corect acest lucru. Am avut discuții la comisie pe această problemă. În prima versiune există semne care exista o subimplementare, dar din păcate acest lucru nu, de acest lucru nu se va ține cont în cadrul uh, sumei finale. De fiecare dată când exista subimplementare, ideea era să transferăm aceste credite neutilizate în uh, Fondul Social European, lucru care nu este controversat pentru mine. Așa se face politica bugetară. Acest lucru, deci, nu mi se pare problematic. Problematic este când există amânări ale amânări de plăți, nu am spus că este neapărat uh, o bugetare corectă, dar este un buget sau o gestiune de buget, o gestiune bugetară pe care putem să o facem. N-are rost să stăm uh, și să așteptăm cu brațele încrucișate până când uh, statele membre înțeleg că trebuie să contracteze noi angajamente, noi credite de angajament pentru 2011. Există deci tot mai multe obligații și tot mai multe așteptări din partea Uniunii Europene și statele membre se pare că nu sunt dispuse să plătească toate aceste uh, lucruri. Nu este o situație sustenabilă și este rezultatul faptului că statele membre nu doresc să echivaleze prin plăți angajamentele Uniunii. Mulțumesc, domnul Godmanis. The situation... Foarte pe scurt. Banii intră în fondul social european pentru că sunt soft projects. Și de aceea randamentul este mai mare decât în cadrul proiectelor care se bazează pe infrastructuri. Cred că trebuie să sprijinim propunerea raportorului. Pentru că dacă nu băgăm bani în uh, Fondul Social European, altcineva va trebui să o facă. Aș dori să știu însă... Cert este că a existat o reducere de fonduri de un milion de euro În ceea ce privește bugetele, vom face modificările de rigoare începând din ianuarie. Dar se pare că nici această amânare s-ar putea să nu fie suficientă. În tot cazul, nu vom reuși până la sfârșitul acestui an. de Mulțumesc. Este de adevăr o observație de bun simț, spre domnul președinte. Bun. Așadar, cu aceste remarci și precizări utile, raportoarea ne spune să dăm undă verde. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. Bun. Acum ne mai rămâne transferul 53, doamna raportor. Eh, transfer 50. Acesta este despre linia bugetară care rămâne sub semnul întrebării până foarte târziu. Știm că trebuie să fie corectată în favoarea statelor membre, deci trebuie să existe o creștere de 36,4 milioane de euro, ajungându-se la 238,9 milioane. Sursa, sunt, sursele sunt mai multe linii bugetare. În special cele care vizează cheltuielile din agricultură. Cea mai mare este pentru stocarea produselor agricole, pentru lapte, praf și așa mai departe. Toate aceste produse sunt nedifer nediferențiate, nu văd niciun obstacol în calea aprobării acestui transfer. Mulțumesc. Deci, procesul de clearance of accounts de la agricultură la sfârșit de an. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul voturilor. Îi mulțumesc doamnei raportor și ne mai rămân două puncte pentru un schimb de opinii rapid. Începem întâi cu punctul 8, raportul, pen, raportul pentru aviz al doamnei Vertman privind modificarea statutului Curții de Justiție. Doamnă raportor. Mulțumesc. În martie, Curtea UE a propus mai multe modificări ale regulamentului său și după tratatul de la Lisabona. Acestea trebuie să fie adoptate de Consiliu și de Parlament în procedură ordinară. Modificările vizează toate cele trei instanțe, Curtea, Tribunalul și TPI, Tribunalul Funcției Publice, se dorește simplificarea și accelerarea procedurilor, apoi modificări ce au legătură cu personalul, chestiuni care sunt relevante din perspectivă bugetară pentru că presupun mai multe costuri. Se propune apoi introducerea unui vicepreședinte al curții, lucru motivat prin faptul că este supra-solicitat președintele curții. Nu înseamnă că este obosit președintele, ci pur și simplu pentru că are prea mult de făcut și că multe dintre cauze nu au putut fi, nu au putut fi tratate la timp și părțile au fost nevoite să aștepte mai mult de un an până la emiterea hotărârii. Costurile suplimentare ar fi de 38.000 de euro. Aici sunt uh, incluse toate sporurile, a doua modificare importantă propusă de curte este aceea de a crește numărul de judecători pentru, necesar pentru quorum, argumentându-se că există un dezechilibru actualmente. Numărul cauzelor crește și nu există eficiență suficientă. Oamenii trebuie să aștepte. Deci să vorbim despre 1300 de cauze în 2010, iar în 2011 au putut fi tratate doar 500 și ceva. Discrepanța este mare. Curtea pornește de la premisa că va crește numărul cauzelor. Pentru noi sunt relevante costurile uh, suplimentare vorbim de 13,652 milioane, dată fiind situația bugetară, dat fiind faptul că traversăm o perioadă economică grea, e greu să vorbim despre asemenea sume, dar, de cealaltă parte, trebuie să ne gândim că dacă curtea nu își face treaba într-un cadru temporal acceptabil, justiția devine ineficientă și a la long ar costa mai mult. De aceea sunt de părere că trebuie să fim de acord cu propunerea de modificare și recomand un vot pozitiv. 14 decembrie este data pentru amendamente. Vă stau la dispoziție pentru dezbateri. Să ne așezăm cu toții la o masă și să discutăm. Așa cum am făcut-o și data trecută. 25, 25 ianuarie este data propusă pentru vot în comisie. Merci. Domnul președinte, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă raportor. A fost foarte clar. Sunt întrebări? Nu. Bun, așa cum a spus uh, doamna Vertman, termenul uh, pentru depunerea amendamentelor este stabilit pentru 14 decembrie. Am uh, prevăzut să votăm avizul comisiei noastre în reuniunea din 25 ianuarie pentru a respecta timpul prevăzut în, pentru votul în Comisia Juridică, tot 26 ianuarie. Bun, și acum ajungem la raportul domnului uh, Godmanis, punctul numărul 9, politica de coeziune în regiunile ultraperiferice. Mă întreb dacă Letonia este o regiune ultraperiferică? E târziu, lumea e obosită. E prima dată când avem un schimb de opinii pe această temă. Sunt membru al Comisiei Regii, dar nu membru de plin. Sunt raportor din umbră pe noul pachet legislativ. Deci toate documentele în ceea ce privește această politică. Am vorbit despre acest document la ultima ședință regii. Un lucru vă pot spune. Vom avea multe propuneri din partea DJ Regii și se pare că va trebui să fim cât se poate de atenți. Să vă dau un exemplu. Asta este un raport inițial despre regiunile ultraperiferice. Apoi vom avea documente noi, inițiate tot de DG Regii, care vor fi foarte interesante. Domnul Colvin probabil că va fi responsabil pentru acestea. Pentru că este vorba de unele propuneri care vizează băncile naționale care ar trebui, care ar trebui să ofere cofinanțare pentru proiectele de coeziune. În situația în care băncile naționale nu acordă împrumuturi, vor exista probleme la inițierea proiectului. Deci vedeți cât de, cât de interesant este pentru actuala situație faptul că băncile nu oferă bani, deci există nevoie de garanții acestea nu vor fi folosite, iar banii vor fi realocați statelor membre și așa mai departe. Deci vom avea o situație foarte complicată. Acest raport face parte din uh, această situație, pentru că în mod normal toată lumea va începe să arate cu degetul și va spune că nu sunt suficienți bani. Nu știu cum uh, nu știu dacă au analizat cu mare atenție membrii COBU acest lucru, dar dacă vă uitați pe bugetul 2014-2020, vedeți că e ca un joc. Banii nu sunt mai mulți. Sau dacă sunt mai mulți, sunt pentru că s-a folosit un artificiu din partea Comisiei și vorbim de 40 de miliarde și dacă introduci aceste sume, obții un număr mai mare, dar în acest cadru financiar multianual nu se ține cont de aceste sume suplimentare. Și dacă ne uităm cu atenție la propunerile de coeziune pentru regiunile de convergență, vedem că avem cu 20% mai puțin bani. Prețuri care nu pot fi comparate cu 2011. În MFF-ul actual sunt cifrele pe care le avem și în următorul 162. Vedeți că nu sunt bani deloc pentru regiunile de tranziție. Vorbim de 14 miliarde mai mult. Dacă vă uitați la sistemul phasing out, phasing in, Vorbim de un uh, procentaj de 75%. Raportul este foarte clar, în sensul că există unele regiuni pentru care Comisia nu va aloca fonduri suplimentare și pentru altele banii vor fi mai puțini. 0,99 miliarde în acest cadru financiar și vor fi 0,92 miliarde în următorul cadru. Care sunt aceste regiuni? Azore, Madeira, insulele Canare, insulele foarte îndepărtate de Europa. Și clar, cu cât ești mai departe, trebuie să fii sprijinit mai mult dar din perspectiva Comisiei Bugetare trebuie să discutăm cum reacționăm față de tot pachetul. Față de toate pachetele legislative care ne vor parveni. Dacă suntem de acord 100% cu ce spune Digi Regi și spunem da, banii sunt mai puțini, da, la modul general, dar pentru aceste regiuni banii sunt mai mulți. Vor veni alte regiuni care vor spune, da, și noi vrem mai mulți bani, dați-ne bani. Avem nevoie de mai mulți bani. Cred că trebuie să fim mai conservatori. Oricum înțelegem că aceste regiuni sunt foarte îndepărtate și că sunt izolate și că au nevoie de sprijin, dar uh, situația este de așa natură încât banii nu sunt suficienți. Și acest lucru trebuie să fie rezolvat la modul uh, unitar, pentru că dacă spunem că oricum aceste regiuni vor primi mai mulți bani, atunci vor veni și altele care spun că vor mai mulți bani și așa mai departe. Și din acest motiv, discuțiile la nivel de digiregi cu privire la noul pachet legislativ sunt în curs. Și trebuie să avem grijă cum reacționăm. Pentru că sunt multe modificări, vor exista multe proteste, vor exista multe probleme, pentru regiunile competitive. Se va pune întrebarea dacă au nevoie de creșterile proiectate sau nu, pentru că la anumite categorii, la plăți, de exemplu, sumele au fost reduse. Încerc să explic în context uh, lucrurile. Pentru că dacă ne uităm doar la acest uh, raport, nu înțelegem care e diferența dintre 0,99 și 0,92, până la urmă nu e mare lucru. Dar în prețuri comparabile, vorbim despre sume mai mici și această parte este o parte a întregului mecanism. Trebuie să spunem că dacă facem acest lucru, cu siguranță vom primi propuneri suplimentare din partea Digi regi pentru că vor încerca să mărească miza. Și știu foarte bine că fără să interconecteze Europa, banii pentru următorul cadru financiar multianual vor fi mai puțini decât pentru cel actual. Trebuie să vedem în context aceste lucruri. Mă înțelegeți? Asta e propunerea mea. Practic, eu mă contrazic acum pentru că la Digi Regi trebuie să vorbesc altfel. Dar e clar că trebuie să găsim un teren comun. E foarte periculos să uh, luăm regiunile ultraperiferice mai întâi, apoi altele, apoi altele, apoi altele competitive și așa mai departe și să facem, să luăm decizii de genul haideți să creștem, să creștem, să creștem, să creștem plățile. Dar nu avem suficienți bani. Trebuie să fim conservatori. Asta e propunerea mea. Some, some time you will see in the Cobu News what are the... Și vedeți în uh, News care sunt uh, proiectele care trebuie adoptate în uh, plenară. Și oricum uh, vom avea de-a face cu siguranță cu multe propuneri legate de modificarea CAP, PAC, de fapt, totul se află în pachetul legislativ și mă am niște dubii. Dacă vom lua lucrurile separat, atunci ne vom confrunta cu situații în care clar nu vom avea banii necesari. Mulțumesc, stimată coleg. Într-adevăr, este foarte important să avem o viziune globală și să avem o poziție coerentă și mai ales să colaborăm îndeaproape cu Comisia uh, regii care este competentă pe fond. Și dumneavoastră sunteți cel mai bine plasat să faceți asta. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Vă confirm atunci că vom analiza proiectul uh, de raport al Uh, colegului nostru pe 25 și 26 ianuarie. Termenul de depunere a amendamentelor este 1 februarie și votul este prevăzut pe 8 martie. Uh, vă mulțumesc, uh, nu mai avem niciun punct, nu mai avem nimic la diverse. Ședința se suspendă aici, ne reîntâlnim luni la Strasburg la ora 21.